is postponed to our meeting of uh, 25th of Bine ați venit! Aș vrea să încep cu primul punct de pe ordinea de zi din această după amiază, din această Deci primul punct de pe ordinea de zi de astăzi uh, și dau, vreau să dau cuvântul domnului Haraco. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați reprezentanți ai comisiei, dragi colegi. Unul dintre principalele eșecuri ale politicii europene de migrație este incapacitatea statelor membre de a rapatria pe acei solicitați de azil a căror cerere a fost respinsă și care, de fapt, folosesc uh, canalul cererii de azil politic uh, drept uh, o cale deturnată de a face imigrație economică. Acest eșec a avut mai multe consecințe. În primul rând, încurajează abuzurile, abuzarea procedurii de cerere de azil. Știm că un număr foarte mare dintre cei care traversează Mediterana vin din țări a căror cetățeni nu au nicio șansă să fie recunoscuți drept refugiați. În al doilea rând, se subminează credibilitatea și legitimitatea sistemului de azil în ochii cetățenilor europeni. Și în al treilea rând, consumă resurse care ar trebui să fie folosite pentru acei oameni care chiar au nevoie de protecție. Motivele um, care explică rata scăzută de um, returnări Uh, are mai multe explicații. Aceste motive sunt numeroase și nu e deloc o chestiune simplă. Tot cum nu e simplu să știi cum se returnezi pe oameni în țara lor de origine, în adevărata lor țară de origine. Metodele folosite în statele membre sunt diferite. Evident că nu există o soluție universală, dar putem să facem mai multe pentru a îmbunătăți situația. Unul dintre motive certain countries of origin to take back their own citizens is the lack În primul rând, lipsa unui document de călătorie armonizat este o carență, pentru că astfel nu avem cum să știm exact care este adevărata țară de origine a persoanei respective. Comisia are de gând să rezolve această chestiune eu sunt de acord cu această propunere. Dacă am avea un document de călătorie într-un format standardizat, ar fi mult mai simplu și pentru noi, dar și pentru țările terțe, să îi identificăm pe acești oameni. În propunerea mea spun că este nevoie de standarde tehnice mai ridicate, mai ales în ceea ce privește uh, protejarea documentelor de falsificare și contrafacere. Prin urmare, printre măsurile de uh, uh, protejare a documentelor, eu spun că trebuie să existe, de exemplu, standarde pentru securitatea fotografiei de pe aceste documente, astfel încât ea să nu poate să fie falsificată. Aceste documente de călătorie într-un format standardizat vor permite nu numai o mai bună securitate, dar și mai multă încredere între statele UE și statele terțe. Eu am propus ca acolo unde este necesar să se strângă informații suplimentare despre o anumită persoană, dacă cumva există vreo bănuială în ce privește implicarea uh, uh în uh, grupuri teroriste sau activități de tipul uh, uh trafic cu droguri sau trafic cu ființe umane. Acest document trebuie să fie disponibil în engleză, franceză și în limba țării terțe uh, respective, acolo unde acest document este emis. Doamnă președinte, nu trebuie să lăsăm să treacă mulți ani înainte de a ne ocupa de um, această chestiune a relațiilor noastre cu țările terțe și apropo de documentele pe care le emitem. Credem că Um, lucrările la acest document de călătorie modificat ar trebui să demare imediat și ar trebui să consultăm și bazele de date din statele terțe. Credem că așa, după ce ne-am consultat cu statele terțe, vom putea să știm care sunt punctele slabe ale acestei idei. Stata de, uh, statul de returnare va depinde de statul stipulat pe documentul de călătorie. Statele membre, Comisia și forțele de poliție vorbesc despre nevoia de interoperabilitate între sistemele IT din UE. Și informațiile nu trebuie să fie doar depozitate undeva, ci trebuie prelucrate, folosite astfel încât să ne dea o idee clară a măsurilor pe care trebuie să le luăm și a potențialelor amenințări. Ca să avem un număr mai mare de recunoașterea deciziilor în uh, dosarele de azil peste tot în Uniunea Europeană și pentru a putea repatria pe solicitanții uh, a căror cerere a fost respinsă, este vital schimbul de informații între statele membre privitor la documentele de călătorie și privitor la acele persoane care um, stăteau în mod ilegal pe uh, teritoriul unui stat membru. Eu sugerez ca toate aceste informații să fie incluse în baza de date Schengen și în baza de date Eurodac. În sfârșit, pentru că acest document de călătorie să fie ușor de recunoscut și să fie eficient, acesta trebuie să facă parte dintr-o acțiune hotărâtă a Uniunii Europene de a uh, semna acordul de readmitere mai solide cu statele terțe. Recunoașterea documentului ar trebui să fie o condiție sine qua non uh, uh, înaintea semnării oricărui acord de uh, readmisie sau oricărui acord cu privire la vize. Este o chestiune foarte sensibilă pe plan politic, știu, doamnă președinte. De aceea vreau să spun că această propunere nu dorește să uh, creeze noi reguli. E vorba despre o mai bună punere în aplicare a unor reguli care deja există și este în interesul tuturor. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Now I will... Uh, mulțumesc, uh, domnule raportor, domnul Halaaho. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Mussolini, nu știu dacă este deja în sală. Am văzut-o, dar văd că acum nu mai este. Acum dau cuvântul doamnei Dali. Vă mulțumesc! Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului raportar. Noi, socialdemocrații, credem cu tărie că avea o nouă politică de imigrație care chiar funcționează și care ne permite să schimbăm ce s-a întâmplat în trecut, um, ar fi în interesul tuturor. Trebuie să privim acest fenomen din toate unghiurile, să ne uităm ce se întâmplă în țările de unde vin acești oameni, dar și statele în care ei ajung pe teritoriul UE și ce se întâmplă cu ei după aceea. Politicienii noștri întotdeauna ar trebui să aibă o vedere de ansamblu și a uh, oferi sau a respinge cererea de um, um, azilul nu este doar singura um, axă a politicii de migrare. 60% dintre persoanele a căror solicitare de azil a fost respinsă continuă să trăiască pe teritoriul UE în condiții mizerabile, drepturile lor nu sunt respectate, ei sunt ani de zile blocați și nu au niciun fel de speranță, pentru că țara lor de origine refuză să-i accepte din cauza că nu mai au acte de identitate valabile sau uh, pentru că refuză să îi recunoască ca și cetățeni. E normal să se întâmple așa? Nu, evident că nu, pentru că este în uh, contrar acordului 30 din acordul de la Cotonou, însă așa se întâmplă. Și acest regulament dorește să se ocupe tocmai de acest aspect. Socialdemocrații doresc să avem un document de călătorie care să fie acceptat peste tot și care să permită uh, respectarea drepturilor fundamentale ale migranților. Este un dosar legislativ tehnic și trebuie să rămână astfel. Trebuie să nu acceptăm uh, completări care să uh, um, aducă atingerii dreptului oamenilor de a fi returnați în țara lor. Returnarea face parte din politica de imigrație, însă vorbim numai despre returnarea către țări sigure. Aștept să contribui mai mult la acest dosar în colaborare cu raportorul și cu Uh, ceilalți raportori din umbră și să sperăm că vom avea un dosar legislativ care chiar va schimba ceva și va avea rezultate concrete. Mulțumim, uh, doamna Dali, doamna Mussolini. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, în calitate de grup, suntem de acord cu acest document, considerând că este important deoarece renoiește documentul din 94. S-au schimbat atât de multe din 94. Au existat atât de multe urgențe, dar acum nu mai putem vorbi despre o urgență. Este vorba despre un eveniment care a devenit de-a dreptul o boală cronică. Pozițiile noastre despre um, acest raport și despre regulament sunt pe ansamblu um, pozitive. Noi ne-am dorit ca în regulament să se facă mai mult trimitere la Uniunea Europeană, mai ales la acordurile de readmisie. Deci trebuie să le punem mai mult în evidență. Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană este protagonistă în acest proces, bineînțeles în strânsă cooperare cu statele membre, pentru că ele vor fi cele care vor analiza și vor recunoaște uh, documentul spun și eu colegilor că documentul și regulamentul aferent nu vorbește despre condițiile de repatriere, este doar un regulament tehnic, astfel încât să se ajungă la un nivel mai mare de armonizare și de standardizare pentru acest document de călătorie. Deci sunt niște reguli clare. Este neapărat nevoie de claritate, atât în formulări cât și în uh, articole. Știți că este un regulament tehnic, trebuie să fie limpede, nu pot să existe exprimări echivoce sau să fie vreo posibilitate de interpretare. Documentul precedent nu era acceptat tocmai din cauza că existau multe uh, ambiguități și el nu putea să fie inclus în uh, acordurile semnate cu statele terțe. Încă o dată, este un regulament tehnic care nu modifică condițiile de uh, uh repatriere. Să nu uităm nici pe minorii străini neînsoțiți. Aceștia trebuie menționat și în considerente și în corpul textului. Atâta timp Uh, cât nu discutăm cu reprezentanții statelor terțe și a statelor membre despre uh, cheltuielile pe care le presupune uh, punerea în aplicare acestui regulament, nu vom ști exact care este impactul său. Deci aceste discuții sunt indispensabile. Vă mulțumesc, doamnă Mussolini. Acum are cuvântul doamna Windberg. Mulțumesc. atunci când imigranții clandestini nu vor să respecte hotărârea de expulzare, de repatriere, ajungem într-o situație complicată și atunci ce fac acești oameni? Ori devin criminali, ori devin victimele rețelelor de criminalizare. Legislația noastră nu este respectată și până la urmă legile noastre nu mai contează dacă nu sunt respectate. Și din cauza faptului că nu putem să-i expulzăm pe acești oameni, uh, cetățenii noștri își pierd încrederea în legislația europeană. Sunt de acord cu amendamentul 5 al raportorului. Recunoașterea acestui nou document de călătorie ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru ca cetățeanul Uh, care uh, nu acceptă hotărârea de repatriere să fie scris pe un fel de listă neagră și în toate bazele de date. Doamna Sargentini, mulțumesc, doamna președinte, și îmi cer scuze pentru întârziere. Este un dosar tehnic. Haideți să rămâne așa, pentru că altfel nu cred că vom reuși să ajungem la un consens dacă uh, instrumentalizăm prea mult această discuție și ea devine prea politică. Cel puțin așa cred verzi. Personal, nu cred că returnarea oamenilor dacă și-au depășit uh, permisul de ședere sau dacă li s-a respins cererea de azil uh, are de-a face cu legislația europeană. Dacă vrei să uh, expuzezi pe cineva într-o țară terță, respectiva țară trebuie să te și accepte. Au existat cazuri în care oamenii vor să se întoarcă, dar nu mai sunt recunoscuți de propria lor țară și nu primesc acolo documente de identitate. Putem să îmbunătățim uh, punerea în aplicare a legislației, dar nu vom depăși aceste probleme. Și atunci marele meu semn de întrebare este de ce avem nevoie de un asemenea pase dacă Uh, nu suntem convinși de faptul că un stat terț primește persoana care a beneficiat de acest uh, document de călătorie și după aceea chiar îi dă acte de identitate. Dacă acest document de călătorie va permite facilitarea returnărilor pentru acei oameni care trebuie să fie repatriați și sunt și acceptați de statele terțe, da, n-am nimic împotrivă. Procedura de returnare face parte din politica de imigrație, dar dacă scopul acestui document de călătorie este cumva să se călcăm pe bătătură pe cei din statele terțe, pentru, uh, nu sunt de acord, pentru că nu poți forța un stat să accepte pe cineva, indiferent dacă are un asemenea document de călătorie sau nu. Eu știu că Raportorul a adăugat niște considerente suplimentare în care și-a clarificat poziția politică pe care eu nu o împărtășesc, dar acest lucru nu vă miră, însă nu cred că sunt absolut indispensabile aceste considerente. Noi vom cere câteva lămuriri. Acest document de călătorie acum ar trebui să aibă o fotografie. Raportorul spune Uh, că trebuie să fie o fotografie în format pașaport. Da, evident că nu se pune fotografia unui om la plajă. Dar de unde iei fotografia? Din sistem, pentru că persoana a, deja, a solicitat deja azil și ce faci cu oamenii care refuză să fie fotografiați? Iată câteva puncte care trebuie să fie lămurite. Da, cred că am să mă opresc aici, pentru că în plus am și întârziat, însă lansez acest apel să nu uh, instrumentalizăm politic acest dosar, pentru că noi nu o să reușim să ne înțelegem dacă credem că acest dosar este despre schimbarea condițiilor politice de returnare. Doamna Vergia, doriți să las cuvântul? Nu, îmi cer scuze și eu am venit târziu. Vreau doar să spun că nu mă miră felul în care raportorul a modificat uh, textul și sunt de acord cu ce a spus doamna Sargentini că acest dosar trebuie să rămână unul pur tehnic dacă vrem să ne ajungem la uh, discuții contradictorii despre un instrument politic și îmi pare rău că lucrurile o iau pe această uh, uh, au luat această, această întorsătură. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Comisia, eventual? Da, vă rog. Uh, my name is Emmanuel Cabo. I... Mulțumesc, uh, sunt uh, Emmanuel Cabo de la DigiHome și am câteva cuvinte de rostit despre această propunere. Motivul pentru această propunere este că la ora actuală nu avem un document armonizat de returnare cu uh, niște trăsături puternice de securitate și știu că asta face ca politica de readmisie să fie îngreunată, ceea ce este o mare prioritate acum pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Deci, cu această propunere vrem ca în lanțul readmisiilor să ne asigurăm de faptul că uh, documentul de călătorie este un element foarte. Să nu avem o verigă slabă aici ca în trecut. Unele state nu acceptau documentul european de călătorie, fiindcă nu avea trăsături, nu avea trăsături de securitate suficient de pregnante. Deci vrem să um, consolidăm un element. Fără această propunere, noi nu putem rezolva toate problemele legate de readmisie și știm prea bine că avem de-a face cu o serie de probleme aici cu statele membre. La drept vorbind, este un dosar pur tehnic din partea Comisiei pentru a ne asigura că vom avea un document puternic de returnare. Nu putem să transformăm această propunere în altceva decât în ceva tehnic. Comentarii pe amendamente acum. Sunt, într-adevăr, mai multe amendamente cu privire la standardele tehnice pentru fotografie, pentru traducere, pentru mai multe informații, va trebui să le studiem îndeaproape și va trebui să ne asigurăm că procesul nu este îngreunat și mai tare, că nu creăm uh, birocrație și că uh, vom avea o valoare adăugată reală cu toate aceste elemente. Documentul de călătorie trebuie să fie ușor de folosit de către statele membre, să nu fie scump dacă vrem să fie utilizat. Amendamentele la articolul 5a. Pentru ca acordul de readmisie să fie uh, strict, să fie condiționat de acest document de călătorie, mi se pare că uh, dacă facem asta ne complicăm. Pentru că avem deja suntem în discuții cu țările de readmisie, multe dintre ele nu vor să accepte acorduri ferme, deci e nevoie de marjă de flexibilitate și, prin urmare, avem nevoie de un efort politic constant. Dar nu putem să avem o legătură atât de puternică, fiindcă ar fi contraproductivă. Acum, pentru vize. Da, este o opțiune interesantă să avem uh, viza cu efect de pârghie, dar uh, care este efectul negativ aici de care am avea nevoie? Sunt uh, anumite țări terțe care nu cooperează pe readmisie. Și am putea uh, invoca problematica vizelor. Deocam, de, deocamdată uh, revizuim codul vizelor, va face obiectul unui trialog acest subiect, iar această discuție va trebui să fie încadrată acolo. Deci nu e momentul să discutăm acum aici pe propunerea tehnică. Cu privire la Eurodac și SIS, într-adevăr, uh, la comisie facem tot posibilul pentru ca SIS și eventual Eurodac să conțină mai multe informații generale din partea statelor membre cu privire la decizia de returnare. Și am chiar comandat un studiu de impact pentru a vedea uh, cum am putea încorpora asta în SIS. Uh, studiul acesta de fezabilitate nu este gata. La Eurodac și la SIS putem introduce anumite date, dar nu și documente. Deci trebuie să vedem ce e posibil, ce e fezabil. Și apoi, după studiul de fezabilitate, ar putea veni o propunere din partea Comisiei. Dar n-a sosit momentul să purtăm această discuție. Subliniez așadar că încercăm să abordăm o problemă limitată, de ordin tehnic, cu această propunere. Prin urmare, și discuția ar trebui să rămână la acest nivel, pentru că noi am vrea ca documentul să fie adoptat cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, domnul Cabu. Dau cuvântul acum domnului raportor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am nimic de adăugat pe substanță la ora actuală, doresc însă să le amintesc colegilor că termenul pentru amendamente este 24 aprilie și vom încerca să organizăm următoarea reuniune cu raportorii din umbră săptămâna viitoare. Mi se spune că este 28 la ora 5. Raportorul, îmi cer scuze, înseamnă că am greșit eu. M mă scuzați. Mulțumim foarte mult raportorului. Trecem așadar la următorul subiect de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, consolidarea verificărilor uh, bazelor de date relevante la frontiera externă. Raportoare e doamna Macovei, care este în sală. Consider că este o propunere foarte importantă și doresc să dau imediat cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamna președintă. Um, securitatea Europei și a cetățenilor ei este o prioritate absolută. Mulți dintre jihadiștii responsabili pentru atacurile teroriste sunt cetățeni europeni, iar fenomenul luptătorilor străini a luat o amploare fără precedent și necesită un răspuns pe măsură. Trebuie să ne întărim granițele externe și să facem verificări care să permită prinderea acestora. Propunerea Comisiei de modificare a codului Schengen impune statelor membre obligația de a efectua controle sistematice, asta înseamnă controlul fiecarei persoane și în toate bazele de date, și se referă atât la cetățenii Uniunii Europene, cât și la cei din afara, din state terțe Uniunii Europene. În cazul în care controlele sistematice, adică ale fiecarei persoane, vor produce un impact disproporționat asupra fluidității traficului la granițe, există în raport propunerea uh, de a permite statelor membre să efectueze numai controle cu țintă precisă, pe baza unei evaluări a riscurilor efectuate de către statele membre în cauză. O astfel de evaluare trebuie să demonstreze că aplicarea controalelor cu țintă precisă, adică controlarea doar a anumitor persoane, nu va duce la creșterea riscurilor pentru securitatea internă. Acum, elementele uh, principale ale acestui raport le voi trece uh, cât rapid în revistă. Am și propuneri noi pentru față de textul Comisiei. Controlele cu țintă precisă și derogări. Uh, când un stat membru trebuie să efectueze acest tip de control, pe baza unei evaluări a riscurilor, excepția trebuie să, fie, să se aplice pentru o perioadă limitată de timp, iar această regulă e valabilă pentru toate tipurile de graniță, terestră, maritimă și aeriană. Scopul și durata unei astfel de verificări uh, cu țintă precisă nu poate depăși sub nicio formă uh, strictul necesar pentru normalizarea situației traficului. Și asta va fi decis de statele membre. În ceea ce privește granițele aeriene, statele membre pot face excepție de la această regulă pentru o perioadă de tranziție limitată de șase luni, începând cu data intrării în vigoare a regulamentului. Pot să spun de acum că cred că șase luni este mult și uh, voi propune uh, limitarea acestei perioade. Evaluarea riscurilor care să demonstreze că se fac controle cu țintă doar asupra unor anumite persoane trebuie comunicată nu doar la Frontex, ci și Comisiei, Consiliului și statelor membre cu granițe comune. Un alt amendament, într-un alt amendament propun ca la un an după intrarea în vigoare a regulamentului Comisiei, Uh, acestui regulament, Comisia să transmită Parlamentului și Consiliului o evaluare a implementării și consecințelor utilizării acestor derogări cu privire la controlele cu țintă precisă. Ideal este să le folosim cât mai puțin posibil și să păstrăm regula verificării sistematice, adică a fiecare persoană. Uh, de asemenea, un alt, un alt amendament pentru a evita verificările sistematice duble pentru acele persoane care trec granița din sau într-un stat membru pentru care nu s-a luat încă o decizie de eliminare a frontierelor interne, statele membre au opțiunea să efectueze la ieșire numai controle cu țintă precise. Această derogare pleacă de la premisa că nu este neapărat necesar să efectuăm două controle în aceleași baze de date la un interval foarte scurt de timp. România însă, de exemplu, dorește să mențină regula verificărilor sistematice, adică a fiecare persoană în toate bazele de date, și să le facă ori de câte ori este nevoie și aplică deja această regulă uh, încă din noiembrie 2015 pentru cetățenii Uniunii Europene uh, la toate granițele uh, sale externe. În amendamentul 14 propun pentru întărirea securității ca statele membre care au introdus deja temporar controlul la granițele interne, să facă la rândul lor controle sistematice, consultând toate bazele de date disponibile. Există un uh, temei legal pentru asta în, uh, în codul Schengen, prin aplicarea regulilor uh, mutatis mutandis cu privire la controlul granițelor. Pentru un alt amendament, 22, pentru utilizarea tuturor resurselor pe care le avem la dispoziție, pentru a ne consolida granițele și a combate terorismul, uh, propun ca acolo unde este posibil, cetățenii care nu sunt europeni să fie verificați inclusiv prin consultarea unor baze de date relevante pentru țările care nu sunt în zona Schengen sau în Uniune. Uh, dacă acestea sunt de acord, să le pună la dispoziție. Adică a consultat și alte baze de date decât SIS, uh, SAS, Uh, sau Frontex sau Europol sau baze de date naționale. Um, și asta se poate face eventual pe uh, tratate bilaterale care există deja pentru schimburi de date între state membre și state non-membre uh, ale Uniunii. Deci acest lucru este valabil pentru organizații internaționale inclusiv sau alte structuri cu care putem colabora. Cred că Uniunea trebuie să devină mult mai implicată și mai proactivă în cooperarea internațională pentru securitate și în lupta pentru combaterea terorismului. Uh, ca o concluzie, atacurile recente ne confirmă că uh, fiecare verificare suplimentară e justificată de nevoia de întărire a securității. Cetățenii europeni uh, se tem, există o imprevizibilitate până la urmă și a vieții, a dreptului la viață și asta pe bună dreptate având în vedere tot ce s-a întâmplat. Uh, și, de asemenea, uh, sunt de vorbă cu foarte mulți cetățeni europeni din toate statele membre. Uh, cam toată lumea este convinsă că noi nu facem suficient și că acționăm puțin, încet și târziu, în timp ce ceilalți sunt pregătiți, se atacă repede și uh, apoi uh, doar plângem ceea ce s-a întâmplat. Așa încât uh, cred că trebuie să ne mișcăm repede, uh, trebuie să trecem peste birocrația unor deadline-uri cu care ne-am obișnuit atâția ani de zile și să adoptăm aceste, aceste regulamente, aceste propuneri legislative. Nu e vorba numai de codul Schengen, e vorba și de paza frontierelor care aduce în plus oameni, echipamente pe frontierele externe, Uh, deci trebuie să le adoptăm cât mai repede pentru a evita alte, uh, alte pierderi de vieți omenești. Vă mulțumesc și aștept sugestiile dumneavoastră. Pot să vă spun și eu că la nu pentru amendamente este 28 aprilie. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Macovei. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Urmează doamna Cudrița. Mulțumim foarte mult, doamnă Macovei, pentru prezentare. Noi, cei de la PP, în general, suntem de acord cu conținutul uh, raportului, pentru că ține cont de schimbările necesare pentru viitor, mai ales cu privire la siguranța în spațiul Schengen. Și uh, suntem de acord că siguranța Uniunii, cetățenilor Uniunii Europene ar trebui să fie uh, în centrul preocupărilor noastre. Frontierele trebuie securizate într-o manieră mult mai eficientă, incluzând un schimb de date într-un mod eficient, bineînțeles cu o protecție adecvată a datelor cu caracter personal. Mă bucură faptul că e prevăzută și o perioadă de tranziție de șase luni în raport pentru uh, frontiere. Să nu uităm că la început impactul nu trebuie să fie unul disproporționat asupra fluxului uh, de trafic și asupra costurilor. Deci să dăm dovadă de pragmatism și de realism. Ce înseamnă asta? Ar trebui să acceptăm acea perioadă de șase luni ca perioadă de tranziție pentru frontierele aeriene. Și în acest sens am intenția de a depune câteva amendamente care să permită accesul la bazele de date relevante și care să ne ajute să definim uh, Uh, ce se întâmplă dacă o persoană nu este un pericol public. De asemenea, statele membre trebuie încurajate să-și schimbe date și să alimenteze bazele de date. Subliniez importanța statelor membre care au frontiere externe și care nu sunt parte a spațiului Schengen. Este important să existe o integrare perfectă în sistemul SIS pentru ca astfel să fie protejate eficient frontierele externe ale Uniunii Europene. Consider de asemenea că este important să avem câteva termene pentru, opera, pentru uh, momentul operațional, iar statele membre trebuie încurajate în acest sens. De câte zile, de exemplu, ar fi uh, nevoie pentru a face puncte de trecere la frontierele externe? Sunt de acord să cooperăm în acest sens pentru a obține cea mai bună versiune finală a acestui text. Mulțumim foarte mult, doamna Fayon. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Monica pentru o prezentare a acestui raport. Fără doar și poate, ne dorim ca cetățenii europeni să fie în siguranță. Am însă câteva îngrijorări și astăzi voi sublinia doar câteva dintre ele. Consider că această propunere a Comisiei este foarte orientată către securitate și ignoră principiul proporționalității. Mă gândesc că comisia va interveni mai târziu. Doresc să întreb de ce n-a fost un studiu de impact, pentru că de obicei o asemenea propunere vine cu un studiu de impact. Nu avem dovezi empirice care să arate că verificările sistematice ale tuturor cetățenilor care intră și pleacă de pe frontiera noastră, de la frontiera noastră, înseamnă uh, securitate sporită. Deja la frontieră agenții sunt uh, supra-solicitați. Uh, chiar am fost uh, la frontiere, în momentul în care am fost raportor pentru pachetul pentru frontierele inteligente, să văd ce se întâmplă în teritoriu și mulți ofițeri mi-au spus uh, că la orele de vârf nu verifică vizele în sistemul Vischit, că este obligatoriu, din cauza faptului că există presiuni, de exemplu, din par- de, de pe aeroporturi. Deci e vorba de o treime din uh, uh, trecerile la frontieră ale unor cetățeni din terțe state, pe care astăzi le verificăm sistematic. Și dacă facem un calcul și adăugăm uh, și pe cetățenii europeni de celelalte două treimi de verificat, va rezulta o problemă importantă la frontieră. Eu mă tem că Comisia nu a examinat suficient posibilele efecte secundare ale acestei propuneri, dar în practică. Consider că verificările sistematice ale tuturor, în lumina ă, tuturor bazelor de date, va afecta disproporționat ă, traficul, cel puțin la unele frontiere. Și pot să menționez, de exemplu, doar frontiera dintre Slovenia și Croația, unde dificultățile practice sunt importante. Avem cam 52 de milioane de treceri de frontieră uh, pe an și mai ales în uh, sezonul de vârf. O, o problemă este și între Spania și Gibraltar, unde zilnic sunt 10.000 uh, de oameni care trec frontiera și care sistematic vor trebui verificați. Ce înseamnă toate acestea? Am analizat îndeaproape propunerea și poziția mea este că verificările sistematice ar trebui întreprinse doar când este nevoie, uh, în funcție de o analiză de risc. Deci exact în sens invers. Sau putem să facem aleatoriu, dar în deplin respect al drepturilor fundamentale, bineînțeles. Sau uh, măcar categoriile cu risc redus, de exemplu cetățenii europeni, ar putea fi uh, Uh, a putea obține o derogare. Voi depune câteva amendamente în acest sens și sper să putem îmbunătăți propunerea. Pentru că, fără doar și poate, nu avem nevoie de o altă lege proastă și insuficientă care nici să nu poată fi implementată. Mulțumesc! Staion. Mulțumim foarte mult, doamnă Fayon. Dau cuvântul doamnei Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru prezentare. Am ascultat-o pe doamna Faion și sunt uh, în mare parte perfect de acord cu ea. Noi vrem măsuri de securitate acolo unde e nevoie, bineînțeles, dar ar trebui să fie niște măsuri necesare și proporționate. Altminte, care este sensul lor? Discutăm însă aici despre o măsură care poate avea un impact uriaș asupra fluxului de trafic și sunt de acord. Lipsește un studiu de impact asupra fluxului de trafic și e trist că se întâmplă asta. Franța a făcut un test o singură zi la aeroportul Charles de Gaulle și a fost haos total. Haos după o singură zi. Dacă aeroportul Charles de Gaulle nu poate gestiona o situație de acest gen, cum să avem pretenția din partea altor uh, aeroporturi să se descurce mai bine? Eu cred că avem nevoie de acest studiu de impact înainte de a lua orice fel de decizie și încep chiar să mă întreb de ce Comisia pare să manifeste tendința de a veni cu propuneri uh, la LIBE, sistematic neînsoțite de un uh, studiu de impact. Îmi scapă justificarea Comisiei în acest sens. De asemenea, nu înțeleg de ce e prevăzută o derogare sau o scutire Uh, a verificărilor pentru frontierele maritime și terestre, dar nu și pentru frontierele aeriene. Și iarăși nu înțeleg logica din spatele următoarei idei. Avem regula de a avea verificări sistematice și apoi uh, excepția cu uh, verificări bine țintite, bazate pe risc. Dacă e o, bazat pe risc, atunci înseamnă că faci exact ceea ce vrei să faci. Adică să pui problema riscului. Pentru că dacă nu e un risc, atunci nu știu, de ce, vom, de ce am mai avea verificări sistematice fără risc? Eu cred că ar trebui să fie exact invers. Regulile ar trebui să fie bine țintite, bazate pe risc, iar derogările ar trebui să fie, exceptă, excepțiile, mă scutați, ar trebui să fie verificările sistematice. Și să vedem uh, puțin care sunt instrumentele de care dispunem deja. Pentru că avem uh, datele PNR, avem... Uh, mi s-a spus chiar că anumite state membre fac presiuni pe transportatorii aerieni pentru a aduna și date API și pentru zborurile intraeuropene, ceea ce ar încălca normele în vigoare și noi trebuie să verificăm situația. Să verificăm așadar instrumentele care există deja și să vedem uh, cum merg ele mână în mână cu noua propunere pentru un nou sistem de intrări și ieșiri la frontieră. Două scurte observații la final. Dacă eh, verificările vor fi țintite bazate pe risc, întrebarea este care va fi temeiul pentru evaluarea de risc? Vom face profiling sau ce anume? Aș vrea să înțeleg. Și o ultimă, ultimă observație, să facem un pas înapoi și să nu ne pripim în niciun mod. Bineînțeles că vrem securitate, dar să evaluăm cu mare atenție de unde vin amenințările. Tindem să ne axăm foarte mult pe amenințările care vin din afară. E în natura omului să creadă că riscul e întotdeauna ceva străin, ceva din afară. Dar dacă ne uităm la amenințările adevărate și la atacurile pe care le-am avut în era noastră, acestea au venit uh, din interior și nu din afară. Deci, avem nevoie de măsuri de securitate, da, dar acestea să fie proporționale, necesare și, dincolo de orice, eficiente. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Intveld. Are cuvântul doamna Vergia. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc, domnule raportor. Împărtășesc cele spuse de doamna Fayon și uh, de doamna Intvent, uh, cu toții ne dorim să există securitate, dorim să garantăm securitatea tuturor celor care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene, dar, pe de altă parte, știm cu toții foarte bine că reacțiile uh, așa la imediat nu sunt niciodată cele mai bune. Am uh, văzut uh, că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat uh, anumite decizii pe care noi le-am luat înainte, fără să ne gândim prea bine. S-a spus, doamna raportor a spus că teroriștii sunt cetățeni europeni și deci că ar trebui să, pe de altă parte, să controlăm mai bine frontierele externe. Deci nu înțeleg această logică. Ne obsedează controlele, vrem să controlăm pe toată lumea, pe toți cetățenii, pe toți cei care sosesc pe teritoriul Uniunii Europene, cum putem să facem uh, aceste controle fără ca uh, fluxul de transport uh, să nu aibă de suferit. Nu văd cum am putea face fără să avem cost de așteptare foarte lungi și fără costuri suplimentare. Poate fără Uniunea Europeană se poate, dar fără costuri suplimentare pentru statele membre știu că nu se poate. Și pe plan uman tocmai dacă vrem să evităm uh, cozile nesfârșite, atunci uh, trebuie să renunțăm. Uh, raportoarea își dorește o cooperare mai strânsă cu alte foruri, cu țările externe. E foarte bine, dar nu cred că printr-un text european putem impune țărilor terțe să aibă aceleași norme ca statele membre, mai ales uh, în ceea ce privește documentele de identitate. E doar o dorință, e minunată, dar rămâne la acest stadiu de dorință. Deci am uh, semne de întrebare și aici. Știm cu toții că, de fapt, problema o reprezintă cooperarea între statele membre care nu își uh, fac treaba. Doamna Faion ne-a amintit acest lucru, ne-a dat un exemplu concret. Uh, deci, ce se întâmplă cu proporționalitatea? Apoi, studiile de impact atât de necesare le-am făcut, oare Sofie Infeld ne dădea exemplu aeroportului uh, de la Charles de Gaulle? Eu vă pot da și exemplu unui aeroport mai mic, cel de la Strasburg, s-au uh, instaurat controle sistematice și situația a scăpat complet uh, de sub uh, control, pentru că un aeroport precum cel de la Strasburg chiar nu poate să facă astfel de controle. Dacă s-ar efectua astfel de controle, mult, mult succes colegilor. Eu vin cu trenul, dar în orice caz le doresc mult succes colegilor care vin cu avionul la Strasburg. Cred că ar trebui să se prevadă câteva ore bune în plus uh, pentru uh, sosire și pentru plecare. Aș mai adăuga că statele membre au avut uh, posibilitatea să facă controle sistematice la frontierele Schengen după atentatele de la Paris din ianuarie și din noiembrie 2015, Franța a solicitat aceste controle sistematice, ori ele nu s-au făcut încă. Astăzi se modifică, se propune modificarea regulamentului Schengen pentru a inversa uh, sarcina probei, ca să spunem așa. Deci eu nu sunt sigură că schimbăm ceva, nu facem în orice caz nicio revoluție, iar statele membre încă o dată lansează un apel Uniunii Europene pentru a-și ascunde uh, neajunsurile care înțeleg, iar Uniunea Europeană reacționează foarte bine în consecință venind cu un nou text. Deci, uh, cred că nu procedăm deloc cum trebuie. Aș dori să mi se explice care este coerența acestui nou sistem care este propus, pentru că Uh, ne precipităm așa uh, să schimbăm toate textele legislative în vigoare. Mă întreb cum toate aceste modificări uh, se vor sincroniza cu textul adoptat pentru PNR, de exemplu, cum se va articula cu textul cu privire la controlul la frontiere. De asemenea, avem reforma Eurodac care este în curs, deci nu mai înțeleg nimic. Încerc sincer să urmăresc toate aceste schimbări, dar încep să nu mai înțeleg nu mai înțeleg ce facem cu toate aceste modificări. Mai spun ceva, cred că statele membre încearcă să uh, evite asumarea răspunderii. Uniunea Europeană nu este totuși o uniune distinctă, diferită de statele membre. Deci, dacă de fiecare dată se dă vina sau se pune uh, doar în cârca Uniunii Europene răspundere, nu se vor rezolva problemele cetățenilor noștri și a tuturor celor care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene. O să fiu provocatoare acum, dar nu cred că, din păcate, putem împiedica un uh, atentat și mă întreb uh, care va fi noua măsură uh, propusă în ziua respectivă care să atace libertățile. Mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu doamnei Macovei pentru prezentare. Sunt de acord cu mare parte din îngrijorările menționate de antevorbitorii mei. Da, securitatea este o problemă, dar mai e o problemă și proporționalitatea uh, și necesitatea de a avea aceste controle și aceste lucruri nu au fost clarificate suficient uh, în opinia uh, mea de către comisie și în opinia grupului meu politic. Și acum, așa cum a spus și Tania Fayon, studiul de impact. De ce n-a fost făcut pe această propunere, dacă tot trebuie făcut? Pentru că e o chestiune foarte specifică și ar, trebui, ar fi trebuit să avem înainte de orice propunere acest studiu de impact. Mi-aduc aminte că am avut prima reuniune cu raportorii din umbră și de la comisie ne-a spus cineva că Frontex le-a spus că la aeroport durează una-două secunde să faci verificarea. mi a spus Sofie Intveld de proiectul pilot de o zi de la Charles de Gaulle care a fost stopat pentru că era disfuncțional sau pentru că dura prea mult sau nu aveau personal suficient sau cozile erau prea lungi, oricum ar fi fost situația. Uh, știm ce se întâmplă la Strasburg, noi cei care mergem cu avionul. Deci studiul de impact chiar lipsește și fără acesta nu văd cum putem să avem un follow-up. Doresc de asemenea să menționez o altă problemă. Știm prea bine că atunci când e vorba de atacurile teroriste, torționarii sunt cei care au, uh, care s-au născut, uh, au crescut și au trăit pe acest continent. Nu sunt refugiați. Să separăm așadar cele două elemente. La una dintre reuniunile uh, pe care le-am avut, Comisia a spus o să vedem când sunt turiști la frontieră ce se întâmplă sau oameni care lucrează peste frontieră sau uh, unde vin refugiați, că acolo să fie mai multe controle. Îmi pare rău, dar noi aici încercăm să preîntâmpinăm uh, teroriștii, cum ar fi cei, uh, ce se întâmplă cu cei care vin din Siria. Deci, insist, sunt două subiecte separate, teroriștii și refugiații. Mai ales în propunerile de acest gen, acest lucru trebuie să rezulte foarte clar. Și sunt de acord și cu uh, Uh, alte îngrijorări. Cred că ar trebui să avem uh, totul făcut în funcție de risc și bine țintit, dar iarăși, cum definim riscurile? Vom avea profiling pe etnicitate uh, în funcție de culoarea pielii. Dacă ai pielea mai închisă, vei fi verificat, iar restul albii pot trece libe? Deci cum se va întâmpla asta? Pentru că mie nu mi este clar. Și doresc să mă refer la trei dintre amendamentele depuse de doamna Macovei, uh, amendamentul 14, unde se referă la faptul că uh, dacă se reintroduc controlele temporare la frontieră, la frontiera internă, în funcție de capitolul 2, titlul 3, verificările de la articolul 7 cu 2 se aplică în consecință. Asta înseamnă că statele membre la frontiera internă ar putea, în mod automat și fără să ceară asta de la comisie, să aplice aceleași norme. Eu una nu cred că ar trebui să se facă automat asta, nu cred că ar trebui să poată face același lucru automat și la frontierele interne. Dacă identifică o nevoie, atunci să depună o cerere și să primească ok-ul, pentru că altminteri eu nu cred că e uh, fezabil. Amendamentul 21 spune Trebuie consultate bazele de date relevante trei fiind menționate explicit. Această listă ar trebui să fie una închisă. Nu una la care să poată fi adăugată în orice moment o altă bază de date. Să fie o listă închisă și, dacă va trebui modificată, să fie modificată ulterior. Și mai am un comentariu. Aș spune că ar fi necesar să avem în vedere anumite baze de date și pentru că avem acorduri cu terțele state, aceste baze de date să nu fie incluse automat, dar să poată fi verificate în lumina sistemului SIS și integrate, dar nu în uh, mod automat. Vă mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul doamna Winberg. Mulțumesc, doamnei raportor. Este o perioadă de foarte mare importanță, este o perioadă sensibilă și este nevoie de mai multe controle. Dar ce se întâmplă de fiecare dată când vrem mai multe controle? Chiar credeți că putem să împiedicăm atentatele teroriste dacă efectăm mai multe controle? Eu personal prefer să fac uh, coadă la aeroport timp de ore în șir dacă suntem 100% convinși că controlând sistematic fiecare persoană împiedicăm evităm atentatele teroriste. Este păcat totuși să avem o viziune atât de îngustă. Eu nu cred că aceste controle sistematice sunt soluția universală. Eu nu sunt neapărat împotriva acestui raport sau împotriva propunerilor doamnei raportor, dar încă o dată, în majoritatea cazurilor, cei care au perpetrat atentate teroriste sunt cetățeni europeni, trăiau pe teritoriul UE, nu au venit de undeva din afară, deci un control sistematic nu i-ar fi depistat, din păcate. Sunt de acord cu controle consolidate și întărite la frontierele externe, dar eu personal cred că cele mai utile sunt controlele în interiorul Uniunii Europene, controlele la intrarea pe teritoriul fiecărui stat membru și chiar și la ieșirea de pe fiecare stat membru. Acestea ar fi controlele eh, eficiente. La amendamentul 18 se spune că mm, mm, e o perioadă de șase luni noi nu credem că e nevoie de șase luni pentru această bază de date vis. Trebuie să dăm timpul de care este nevoie. Doamna Mussolini, mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de acord cu propunerile doamnei raportor. Credem că este o propunere echilibrată. Dar după ce am ascultat pe colegi, mi se pare că se face uh, o comparație. Dacă nu putem să prevedem când vor avea loc cu tremure de pământ, de ce să nu construim uh, um, pe conul unui vulcan un uh, imobil. La fel se întâmplă și cu securitatea. Acesta este răspunsul pe care îl dă acest text. Uniunea Europeană, în mod foarte echilibrat, afirmă mai multe controle la frontierele externe și consultarea bazelor de date și controle pe baze valorilor de risc și în interiorul UE. Uh, Există multe servicii care trebuie să fie relaționate între ele. Tocmai acest lucru se dorește pentru că Deocamdată răspunsurile pe care le-am dat noi pentru a preveni terorismul nu au fost cine știe ce eficiente. Și mă gândesc la ce s-a întâmplat la Bruxelles. Aeroportul de la Zaventem, noi, acum, ca să plecăm, trebuie să mergem 3-4 ore mai devreme la aeroport. Și la Bruxelles, de exemplu, există șase uh, polițiști. Dacă unul își pierde pașaportul, trebuie să uh, se descurce pe cont propriu, pentru că polițiștii între ei nu discută. Sunt șase acolo, dar nu discută unii cu alții. Și ăsta este un exemplu minor. Așa se întâmplă și cu dialogul la nivelul Europei. Uh, forțele de poliție nu se consultă, nu dialoguează între ele. Deci dacă dăm accesul la baze de date precum Eurodac, SIS, VIS și dacă toate acestea pot să fie examinate uh, în punctele de trecere a frontierei, da, poate să fie bine, dar vrem să avem o consolidare, o, o întărire a controlelor în mod uh, armonizat și să se depășească egoismele și orgoliile statelor membre și să existe, cum spuneam, această uh, relaționare a bazelor de date. Mulțumesc, doamnă Mussolini. Dorește comisia să ia cuvântul? Da? Domnul de Susta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru faptul că a acordat prioritate acestui dosar așa cum s-a acordat prioritate pachetului din decembrie 2015 și anume de a crea o pază de frontieră europeană. Cu voia dumneavoastră vreau să fac doar câteva observații de natură generală și când vom avea textul uh, amendamentelor vom putea să reacționăm mai în detaliu. Mă refer la amendamentele de la raportorii din umbră. Prima observație generală este că unii afirmă că este doar o propunere cu orientare de securitate. Ne dorim, întâi de toate, să consolidăm securitatea. Este un adevăr, dar nu este o propunere izolată face parte dintr-o serie întreagă de inițiative și de măsuri pe care Comisia le-a adoptat ca să gestioneze mai bine imigrația și ca să permită o mai bună gestionare uh, a frontierelor externe. Deci, încă o dată, este doar o măsură dintr-o serie lungă. Există și alte inițiative în ce privește uh, reinstalările, repatrierile, returnările, căile legale de penetrare pe teritoriul Europei pentru imigranți și așa mai departe. Unii dintre membrii care au luat cuvântul s-au plâns că lipsește studiul de impact. Comisia uh, nu ar fi făcut asemenea studii pentru mai multe propuneri. Din nou, un adevăr. În principiu, orice propunere legislativă trebuie însățită de un studiu de impact. Însă, doamnă președinte, cu voia dumneavoastră, eu cred că aceasta este o discuție așa, generală, politică. Ar fi păcat ca ea să aducă atingere discuției concrete pe text a acestei uh, propuneri legislative. Noi de mult timp discutăm cu statele membre Uh, cu reprezentanții Frontex, cu reprezentanții grănicerilor. Deci nu am făcut propunerea asta noastră ca și cum ne-am așezat în turnul nostru de filde și nu știm ce se întâmplă uh, în afară. Nu! Înainte de a face această propunere, am discutat cu părțile interesate și de aceea am considerat că nu era nevoie de un studiu de impact. În ce privește proporționalitatea? Vreau să vă amintesc, doamnă președinte, ce avem acum în vigoare. Există deja obligația pentru statele membre să verifice în mod sistematic toate persoanele care traversează o frontieră externă, inclusiv pe cetățenii europeni. Deci, toate statele membre, teoretic, trebuie să verifice pe toți cei care traversează o frontieră. Deci nu este o noutate verificarea sistematică a persoanelor și nu este nicio chestiune de proporționalitate. Acestea sunt regulile în vigoare. Scopul acestei noi propuneri legislative este ca, în timpul acestor verificări sistematice, să devină obligatorie și verificarea sistematică a bazelor de date. Însă, încă o dată, principiul verificării fiecarei persoane deja există. Și așa cum uh, arată Comisia în introducere, în introducerea la propunerea legislativă, s-ar putea să existe niște consecințe negative uh, cu fluxurile de uh, călători. De aceea, Comisia a propus derogări pentru frontierele maritime și terestre. De ce se face distinția între frontierele aeriene și cele terestre și maritime. Pur și simplu, din cauza infrastructurii deja existente și a felului în care controlele sunt efectuate și de natura uh, fluxurilor de călători. Nu cunosc situația de la aeroportul din Strasburg, care a tot fost evocată, însă în fiecare aeroport un călător trebuie deja să fie controlat și toți sunt controlați. Că ești cetățean UE uh, sau nu, întotdeauna ți se controlează identitatea și cetățenia. Și, de asemenea, au loc controle bazându-ne pe evaluările de risc. E vorba despre indicatori de risc comuni care au fost definiți anul trecut în contextul luptei împotriva uh, combatanților uh, străini potențial teroriști. Să știți că noi nu credem că acesta este uh, uh, panaceul. Noi nu credem că aceasta este uh, soluția care va permite să nu mai existe atentate teroriste. Nu. Sperăm să putem să interceptăm la uh, frontieră pe acei luptători străini atunci când părăsesc teritoriul sau când se întorc. Pentru că ei oricum trebuie să aibă documente de călătorie valabile. Verificarea sistematică ne va permite să îi detectăm pe acești oameni atunci când încearcă să părăsească sau să vină în zona Schengen, chiar și uh, trecând frontiera unui stat terț decât statul a, uh, a cărui resortisant sunt. Infrastructura din aeroporturi ne permite să suplimenta verificările sistematice a persoanelor cu verificarea sistematică a bazelor de date. Nu este o revoluție, totuși propunem uh, o perioadă de tranziție, pentru că probabil va fi nevoie de mai mult personal, de mai multe ghișeuri, uh, dar uh, am crezut că o perioadă de șase luni era o perioadă suficientă pentru statele membre ca acestea să se poată adapta. Dacă doamna raportor dorește să schimbe această perioadă, evident vom discuta în momentul trilogului. La frontierele terestre situația este diferită. Depinde, bineînțeles, de ce fel de frontieră este. Uneori există doar o singură bandă pe care se circulă ca să ieși și să intri din uh, spațiul Schengen, și atunci este mai greu să verifici fiecare persoană și să consulze fiecare dată bazele de date. De aceea Comisia a propus um, de uh, derogări și excepții de la verificările sistematice uh, și atunci să se facă controle țintite uh, în funcție de valorile de risc, astfel încât să nu se îngreuneze prea mult trecerea frontierei. Însă, bineînțeles, dacă nu se consultă în mod sistematic uh, bazele de date și în mod suficient de frecvent, va exista o amenințare potențială pentru securitatea UE. Atunci când un stat membru a reintrodus controlele la frontiera sa internă, și acolo pot să se facă controle sistematice. Însă, să știți că regulile care se aplică controlelor la frontierelor externe nu se aplică în mod automat și verificărilor la, control, la um, frontierele interne. Dacă dorința este, de exemplu, de a preveni huliganismul în cazul unui meci internațional de fotbal, evident că atunci nu ai nevoie să consulți bazele de date. Deci nu este o verificare automată. Controlele se fac la frontierele interne în funcție de nevoile pe care le are statul în cauză. Deci pentru noi nu există o uh, punere în aplicare automată a tuturor acestor reguli la uh, frontierele interne, atunci când se efectuează controle la frontierele interne. Acestea au fost câteva reacții din partea Comisiei și vă stăm la dispoziție pentru discuții suplimentare. Mulțumim, domnule de Susa. Revin acum la doamna raportor. A, Sofie. Sofie, foarte pe scurt. Foarte pe scurt. Domnul de Susa a spus că a discutat pe larg cu părțile interesate, reprezentanța aeroporturilor de ce nu putem să primim rezultatele acestor consultări, acestor discuții cu părțile interesate, dacă n-ați făcut studiul de impact din motive pe care eu oricum încă nu le pricep? De ce nu putem să avem acces la aceste informații? De ce nu putem să primim uh, analiza pe care ați făcut-o? De ce uh, statele membre ar crede că este obligație să facă aceste verificări sistematice mai degrabă decât să folosească opțiunile pe care deja le au la dispoziție în prezent. Domnule de sus, a dorit să răspundeți acum. Voi vedea ce se poate face, ce avem înscris și ce putem să transmitem. Mulțumesc. Doamna Macovei. Mulțumesc! Doar câteva cuvinte. Ar fi bine dacă am putea primi de la comisie câteva dintre uh, concluziile discuțiilor pe care le-au avut cu uh, cei care se ocupă de controlul frontierelor. Însă ce am eu de spus despre absența studiului de impact este că trebuie să analizăm uh, realitatea. E un studiu de impact per se. Cei care au comis atentate teroriste au traversat și frontiere externe și frontiere interne. Știu că știm că așa se întâmplă și atunci e clar că trebuie să avem controle mai uh, eficiente la frontiere. În acest raport vorbim despre frontierele externe. Mi-aș dori și eu să primim acest material suplimentar de la comisie, însă, sincer, cunoscând realitățile, trebuie să ne ocupăm de ce se întâmplă, nu să tot amânăm pentru că nu a primit în mod oficial un studiu de impact. Mai mulți dintre colegi au spus că la un anumit aeroport uh, a existat o situație de haos din cauza că se făceau verificări sistematice și era prima zi unei asemenea tentative. Atunci când faci ceva pentru prima oară, da, se poate întâmpla să se creeze o situație de haos, dar apoi înveți din greșelile tale și apoi găsești uh, o posibilitate de a-i deranja mai puțin pe călători. Nu facem acest lucru pentru că vrem să fim noi într-o situație mai confortabilă și să petrecem mai puțin timp în momentul în care trecem o, frontieră. Nu, facem așa ceva pentru că vrem să uh, evităm atentatele teroriste și dreptul la viață este primul drept uman. O întrebare nu neapărat uh, pentru că aștept un răspuns astăzi, dacă nu vă doriți controle sistematice, ce altceva putem să facem? Cineva spune nu e bine, nu ne dorim, aveți altă propunere, aveți o altă alternativă care să fie la fel de eficientă? Sau care să ne permite să știm cine vine și cine pleacă de pe teritoriul nostru? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Macovei. Așa cum ați spus dumneavoastră, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 28 aprilie, ora 17. Mulțumesc pentru toate luările de cuvânt. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume progresele efectuate de Turcia pentru a îndeplini uh, prevederile foii de parcurs uh, pentru a permite liberalizarea vizelor. Ca pentru orice altă decizie privind liberalizarea vizelor, uh, mm, e nevoie de procedura codecizie și atunci Comisia trebuie să ne facă asemenea rapoarte privind progresele realizate de statul în cauză. Pe 7 aprilie deja am încercat să includem acest punct pe ordinea de zi, dar Comisia nu avusese timp suficient ca să pregătească acest raport. Prin urmare, dau acum cuvântul comisiei și apoi membrilor care doresc să intervină. Domnul Sigan are acum cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Uh, good morning. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor. Uh, mă bucur să pot uh, participa la această dezbatere în legătură cu al doilea progres de raport cu privire la realizarea de către Turcia în uh, îndeplinirea cerințelor din foaia sa de parcurs privind liberalizarea vizelor. Aș dori să spun chiar de la început două lucruri. Cred că este foarte important să Uh, citiți aceste două documente împreună, să le vedeți împreună. E un progres de raport. Bineînțeles, acesta este documentul principal, dar e foarte important să facem legătura cu documentul de lucru al Comisiei, um, pentru că e vorba de 72 de repere sau de jaloane. Și încercăm să înlesnim lectura și deci am inclus în raport toate aspectele care trebuie făcute, care trebuie îndeplinite. Mm, iar în ceea ce privește uh, jaloanele care deja au fost bifate, ele figurează în documentul de lucru. Uh, trebuie citite, deci, împreună aceste două documente. E adevărat că data trecută nu am avut uh, timp să discutăm raportul pentru că am avut dezbaterea cu domnul Verve în legătură cu uh, declarația generală UE-Turcia și cred că este foarte important să nu uităm că acest raport e văzut și trebuie să fie văzut în contextul relațiilor generale cu Turcia și în contextul evenimentelor actuale. Dar știți uh, foarte bine uh, Comisia dumneavoastră știe foarte bine pentru că ați uh, asistat la mai multe dialoguri de liberalizare a vizelor, că aceste dialoguri și instrumentul de, uh, viz, de, de liberalizare a vizelor, deci planul de acțiune și foaia de parcurs, se bazează pe o perspectivă istorică și au o metodologie specifică. Uniunea Europeană a lansat dialogul de liberalizare a vizelor în decembrie 2014 și aceasta în paralel cu semnarea acordului de readmitere UE-Turcia. Acest dialog se bazează pe foaia de parcurs. Foaia de parcurs stabilește cerințe foarte clare pe care Turcia trebuie să le îndeplinească pentru a uh, obține, pentru a duce la liberalizarea vizelor. Există 72 de cerințe sau de jaloane uh, care figurează în foaia de parcurs și ele sunt organizate în cinci capitole, în cinci blocuri. Securitate, uh, a documentelor, deci gestionarea fluxului uh, migratoriu, drepturi fundamentale și aici avem și readmitere și readmiterea mai ales a migranților ilegali. Știți foarte bine că între timp am avut două summituri foarte importante. Șefii de stat și de guverne au luat decizii foarte importante privește Turcia, respectiv summitul din noiembrie 2015 și din martie anul curent Ceea ce înseamnă că, din perspectiva metodologiei și punerii în aplicare a foi de parcurs, uh, că s-a obținut o adevărată accelerare, accelerare a procesului. Știți că de fiecare dată când ne ocupăm de foaie de parcurs, de cerințe, le uh, evaluăm uh, și recomandăm, pe baza uh, situației actuale, care sunt măsurile necesare pentru a atinge obiectivele Deocamdată Comisia a publicat două rapoarte, unul în octombrie 2015 și raportul de astăzi. Așa cum am spus de la început, cred că sunt conștienți de faptul că acest raport trebuie să fie citit mai ales în urma sau în lumina evenimentelor actuale și a evoluției relațiilor cu Turcia. În summit, la concluzii, s-a spus că până la Uh, până în iunie uh, anul curent uh, se va discuta liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci în spațiul Schengen doar dacă toate reperele, toate jaloanele din foaia de parcurs sunt îndeplinite. Aș dori să vorbesc despre al doilea raport de progres, dar Comisia va trebui la cer, cer summitului să publice încă un nou raport de progres Sperăm să-l publicăm la începutul lunii mai. În orice caz s-a prevăzut publicarea sa în 4 mai. Deci informațiile succinte pe care vi le voi furniza pentru a permite dezbaterii să aibă loc uh, vor reprezenta un bilanț al acțiunilor care au fost adoptate între timp. Într-adevăr, putem vorbi despre un progres care e consemnat și în al doilea raport. Autoritățile turce au accelerat adoptarea reformelor juridice și administrative care permit îndeplinirea cerințelor. Așa cum am spus în al doilea raport, ne referim la cele 72 de benchmark-uri, 35 dintre ele au fost deja îndeplinite sau aproape, aproape îndeplinite. Turcia și-a luat angajamentul față, în fața liderilor politici să țină cont de valoarea noastră și în luna martie au continuat să depună eforturi uh, susținute pentru a duce la îndeplinirea altor benchmark-uri. Vă pot spune că avem deplasări de experți, reuniuni cu omologii din Turcia la fața locului, dar Uh, prin uh, conferințe video uh, sau prin schimburile de informații suntem într-un contact foarte strâns, pentru că să nu uităm că între al doilea și al patrulea raport nu avem decât două luni. Poate părea mult, dar în orice caz trebuie să folosim acest timp și autoritățile turce trebuie să folosească acest răstim cât mai bine cu putință. E foarte important și să avem un angajament clar din partea autorităților turce. De fapt, Uh, ne-au, uh, s-au angajat ca din 1 iunie să aplice prevederile a acordului de readmitere UE-Turcia, care se referă la uh, clauza de naționalitate țară terță, care trebuia să intre în vigoare un an mai târziu, în 2017, ori acum e limpede și s-a și convenit acest lucru că se va întâmpla în 1 iunie. Și e foarte bine pentru că astfel noi vom putea să monitorizăm situația și să vedem, uh, să urmărim uh, rezultatele punerii în aplicare acestei clauze, mai ales în luna iunie, dar și după. Deci, perfecționăm uh, această evaluare detaliată a progreselor și m-aș referi din cele cinci capitole la câteva elemente uh, succinte pentru a vă permite să-mi puneți întrebări sau să avem o dezbatere. În primul rând, securitatea documentelor. Trebuie să spun că cerințele din acest bloc uh, sunt aproape îndeplinite, deci am uh, constatat rezultate concrete. Autoritățile turce au un registru civil uh, foarte bine făcut, extrem de important pentru documentele de călătorie. Autoritățile turce folosesc documente de călătorie biometrice și raportează în baza de date Interpol um, documentele um, falsificate sau eventualele incidente. În timpul care ne rămâne la dispoziție, vom încerca să schimbăm cu agențiile de aplicare a legii informații în ceea ce privește documentele falsificate ale călătorilor care uh, Uh, trebuie să vină în Europeană, pentru că, într-adevăr, e loc de mai bine. Apoi, autoritățile turce trebuie să înceapă să emite pașapoarte biometrice cetățenilor turci în conformitate cu normele uh, euro, inclusiv uh, în ceea ce privește amprentarea. În ceea ce privește managementul migrației, aș dori să vă atrag atenția asupra punerii în aplicare temeinice a planului de acțiune național în ceea ce privește managementul integrat al frontierelor, nu este un plan de acțiune nou, el a fost pregătit de către autoritățile turce și um, a fost pus în aplicare de-a lungul anilor prin tot felul de măsuri de punere în aplicare, însă eu cred că este foarte important din perspectiva unei condiții importante din foaia de parcurs. din noiembrie 2015, dar și în săptămânile recente, s-au înregistrat progrese importante pentru că agențiile de aplicare a legii din Turcia au început să preîntâmpine uh, plecări ilegale ale refugiaților dinspre, dinspre coastele turce spre Uniunea Europeană. Deci, legislația europeană în ceea ce privește sirienii și iracieni, uh, irachienii uh, a fost pusă în aplicare. Acum, în ceea ce privește datele concrete, poate ar fi mai bine să vă dau câteva exemple. În octombrie am avut 6.000 de sosiri pe zi și s-a ajuns la mai puțin de 200 de persoane sosite în ultima lună. Deci mai puțin de 6.000 în total o diferență imensă. Un alt progres pe care trebuie să recunoaștem e că autoritățile turce au uh, o legislație națională cu privire la azilul în vigoare și mai ales uh, o, o lege în ceea ce privește acordarea statutului de refugiat. Având în vedere că majoritatea uh, solicitanților de azil sunt sirieni, e foarte important pentru că există și alte uh, naționalități, e important ca aceste persoane să beneficieze de sprijin și de asistență. Ieri am urmărit uh, dezbaterea dumneavoastră după misiunea uh, Comisiei dumneavoastră în Turcia și știu foarte bine că ați lăudat autoritățile turce pentru faptul că au reușit să uh, cazeze un număr atât de mare de persoane și să acorde și asistență, e foarte, foarte important să uh, subliniem uh, acest aspect și de această dată. Deci la capitolul migrație, ce ar trebui să se mai facă? Deci autoritățile turce trebuie să impună vize cetățenilor care vin din țări cu risc migratoriu mare și să permită Uh, acces nediscriminatoriu tuturor cetățenilor care merg în cele 11 state membre care nu se află în aceeași situație. E foarte important ca proiectul de regulament uh, celor cetățenilor care cer permise de muncă care în general sunt acordate sirienilor, uh, un alt uh, element care trebuie urmărit este această un număr mare de cereri de viză. Deci uh, când am prezentat al doilea raport se vorbea cam de 150.000 de cereri, ori vorbim cam de 140 de mii. Într-adevăr, autoritățile turce s-au angajat să adopte măsuri la nivel administrativ pentru a urgenta procedurile pentru a reduce uh, acest număr mare de cereri care sunt în stand-by. În ceea ce privește securitatea, Turcia a făcut uh, progrese, mai ales în ceea ce privește semnarea sau ratificarea majorității convențiilor Consiliului și a protocoalelor care uh, figurează în foaia de parcurs. Și m-aș referi aici la Convenția Consiliului Europei și protocoalele aferente uh, pentru combaterea traficului uh, de ființe umane, spălării banilor, criminalității cibernetice, protocolul cu privire la extradarea și protocolul și convenția în ceea ce privește închisorile. Deci, iată o serie de protocoale sau de convenții fac uh, obiectul semnării sau al ratificării. Parlamentul turc a adoptat și legislația, legea cu privire la traficul de ființe umane și discută propuneri pentru ca această convenție, convenție să fie transpusă în legislația națională. S-a adoptat recent uh, legea de punere în aplicare și evaluăm uh, și acest proces de punere în aplicare. Ce mai rămâne de făcut? Aș uh, dori să atrag atenția asupra recomandărilor Consiliului Europei și adoptarea planului de acțiune în ce privește corupția. Noua lege cu privire la protecția datelor a fost recent adoptată, dar nu respectă întru totul lăchiul uh, comunitar. Avem contracte, uh, contacte strânse cu autoritățile turce pentru a vedea care sunt elementele care ar trebui să fie îmbunătățite. E un aspect foarte important pentru contactele noastre cu Europolul și cooperarea cu Eurojust, Eurojust și depunem eforturi uh, temeinice în acest sens. Drepturi fundamentale, blocul 4, m-am referit uh, deja la o parte din convenții și tot ce s-a făcut uh, în ce privește adoptarea, deci semnarea și ratificarea lor, e un proces în curs. Aș mai menționa doar trei elemente care sunt foarte importante și care rămân de făcut din perspectiva foi de parcurs planul de acțiune pentru a sprijini integrarea și incluziunea socială a cetățenilor de origine romă din Turcia. Avem uh, o strategie în ceea ce privește incluziunea socială a romilor, un plan de acțiune. Deci urmărim uh, care sunt măsurile de implementare care au fost propuse. În al doilea rând, revizuirea legislației cu privire la terorismul pentru a alinia această legislație cu acquis comunitar și cu standardele Consiliului Europei și cu jurisprudența Curții privind drepturile fundamentale. Și, în fine, faptul că uh, e nevoie să se adopte o lege cu privire la uh, discriminare, deci trebuie ca orice încălcare a Uh, drepturilor omului de către agențiile de aplicare a legii să poată fi uh, sancționată. Uh, readmiterea migranților ilegali, ultimul, capet, ultimul capitol, într-adevăr, din noiembrie 2015 am înregistrat progrese importante în punerea în aplicare protocolului de readmisie dintre Grecia și Turcia. Turcia a hotărât să Uh, adopte toate prevederile din acordul uh, de readmitere UE-Turcia din 1 uh, iunie încolo. Deci, știu că mă repet, dar vom continua să monitorizăm punerea în aplicare a acordului în luna iunie și după aceea. Iar Turcia pune în aplicare acest uh, acord de readmitere în ceea ce privește cetățenii săi. Ce monitorizăm aici mai de aproape este uh, activitatea consulatelor din Turcia pentru a ne asigura că acest uh, acord de readmitere este aplicat pe deplin. În concluzie, a sosit momentul ca autoritățile turce să mai depună eforturi pe baza unor recomandări foarte clare și a sugestii care figurează în acest uh, al doilea raport pe care îl discutăm astăzi, dar având în vedere că e un proces în curs și că situația evoluează foarte repede, într-adevăr e un al doilea progres, uh, deci raport de progres care se schimbă de la o zi la alta. Deci în viitorul apropiat uh, vom uh, prezenta un alt progres de raport. Cred că de asemenea a sosit momentul ca și noi să monitorizăm progresele înregistrate, deci să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a înfăptuit din al doilea raport și să ne aducem asistență pentru ca al treilea raport de progres să fie cât mai bun. Aș repeta doar ceva legat de dialogul cu privire la liberalizarea vizelor, planul de acțiune. Nu e prima dată când discutați un astfel de uh, plan de acțiune. La comisia dumneavoastră cunoașteți foarte bine metodologia. Știți că se uh, adaptează situația la țara respectivă și că totul depinde de uh, punerea în aplicare a, sau înfăptuirea reformelor. Această metodologie este ocazia foarte bună pentru țara respectivă uh, să coopereze cu noi strâns, să beneficieze de sprijin de consiliere uh, pentru ca țara respectivă să înregistreze cât mai multe progrese. Și în cazul de față, cred că, având în vedere criza migrației, pe care încercăm să o limităm. Încercăm să evităm o situație în care se pierdă vieți uh, nevinovate când acești oameni optează pentru aceste uh, rute migratorii. Acest uh, acord și acest dialog de liberalizare a vizelor trebuie să fie văzut având în vedere criza actuală, dar este și un cadru structural foarte bun datorită metodologiei pe care o propune pentru ca lucrurile să se întâmple și Uh, să poată, situația să poată fi uh, controlată. Iată ce aveam de spus. Am încheiat prezentarea comisiei. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și aș dori să ascult întrebările dumneavoastră și sper să vă pot răspunde. Mulțumesc! Mulțumim! Doi colegi doresc să ia cuvântul. Doamna Ba, nu, mai mult, spune președinte. Doamna Spinelli, prima, vă rog. Grazie per... Mulțumim Comisiei pentru această prezentare. Sunt frapată de felul în care se exprimă reprezentanta Comisiei și, în general, felul în care se exprimă cei care vin de la Comisie. Am senzația că trăiți în lumea lui Candid, în romanul lui Voltaire. Dumneavoastră credeți că trăiți în cea mai bună lume cu putință, într-o lume a visurilor. Țările în război care, de unde uh, oamenii fug, sunt denumite țări cu risc migratoriu ridicat. Sosirile uh, vorbiți despre faptul că sosirile refugiaților, din fericire, scad la număr și acum trebuie să vedem prog- progresele reale, profunde din Turcia. Dacă zi de zi sunteți optimiști precum personajele lui Voltaire, atunci pare mie că închideți ochii, nu vedeți realitatea și progresele pe care dumneavoastră le lăudați nu se datorează progreselor democratice din Turcia, ci faptului că Turcia a acceptat închiderea frontierelor europene, frontierelor externe europene. Și este la fel de adevărat că Comisia vrea doar un schimb mai bun de informații, pe parte, biometrice și o mai bună gestionare a imigrației. Eu aș vrea să spun două lucruri. Dacă în această fantezie a dumneavoastră, când luați aceste hotărâri, v-ați lovit de realitate, dacă chiar v-ați dat seama că Uh, asociațiile ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, uh, chiar văd ce se întâmplă pe teren în Turcia, felul în care oamenii sunt uh, returnați în Siria, care sunt violențele comise împotriva refugiaților, faptul că se trage în refugiați. Deci dacă aș ști aceste lucruri, nu cred că ați mai vorbi așa. Un alt lucru care mă uh, șochează în declarațiile comisiei este că se spune că Turcia ar îndeplini 62 de condiții până în octombrie anul curent. Adică și-ar revizui întreaga legislație în ce privește terorismul, ar adopta o nouă legislație care să funcționeze împotriva discriminării și un mare plan național pentru a îmbunătăți situația uh, minorităților și a romilor. Eu nu cred că așa ceva este cu putință până în octombrie 2016, dar mă aștept uh, să primim un raport de la comisie care o să-mi spună că s-a petrecut minunea și că trăim într-o lume ideală. Doamna Ghiom. Nu am să dezbat acum despre conținutul propunerii, pentru că avea fost prezentată și trebuie să o examinăm în detaliu, dar când am ascultat-o pe doamna um, de la comisie, m-a făcut și pe mine să-mi pun niște întrebări. Este uh, un exemplu tipic a felului în care se scriu propunerile comisiei. Dumnea ei a spune că a ascultat propune, dezbaterea noastră de ieri despre situația din Turcia și că toată lumea era uh, foarte mulțumită și spunea că s-au făcut progrese în Turcia. Nu este adevărat, noi n-am spus numai că uh, s-au făcut progrese și că uh, viața refugiaților în Turcia este roz. Nu, noi am spus că o cotă mică dintre refugiați trăiesc în condiții bune în anumite tabere dar am vorbit despre presiune exercitată asupra micilor localități unde acești refugiați au fost primiți uh, uh, și am vorbit și despre condițiile de viață foarte grele. Deci vreau să fiu sigură că nu e poate datorată transmisiei pe internet acest decalaj de înțelegere. Doamna Valero, mulțumesc. Am și o serie de întrebări. Pe de o parte e vorba de acordurile pentru returnare, uh, de readmisie, mă scuzați ne uităm puțin la cetățenii turci care pleacă din Turcia. Noi știm cum e situația drepturilor omului acolo și care e situația minorităților. Și cred că din ce în ce mai mulți turci vor avea impresia că pot și că trebuie să plece din Turcia. Deci mă refer strict la acordul de readmisie. Dacă sunt cetățeni care fug din Turcia, iar noi știm că în anumite părți ale Turciei situația pentru anumite categorii de populație este insuportabilă, atunci totuși e uimitor dacă analizăm uh, cifrele din 2008 până în 2015. 2755 de persoane uh, au uh, cerut uh, azil, 140 l-au și primit și se ascund acum undeva în, într-o țară a Uniunii Europene. Dar documentele care, pe care le-am acum în față mi arată că sunt peste 8.000, de fapt. Deci, văd că mulți turci mai degrabă trăiesc clandestin în Uniunea Europeană decât să fie trimiși înapoi în Turcia. Clar, au fugit de acolo pentru că se tem pentru propria lor viață. Deci eu una, nu știu ce să zic. Totul este strâns legat de ce este un terț stat sigur. Și ce legislație avem în vigoare. Mulți spun că Turcia nu este un stat sigur. La fel spune și guvernul nostru. Nici eu uh, nu cred asta. Deci dacă, mai ales dacă trebuie să-i forțăm pe turci să se întoarcă înapoi. Și mi se pare că transmite un mesaj duplicitar, pentru că avem uh, acordul cu Turcia uh, credem ceea ce ne spune Turcia, chit că noi știm care este realitatea de la fața locului. Și acum uh, doresc să mă refer la faptul că am citit un articol în presa italiană. Se spune că anumite țări, precum Franța și alte, trimit mesaje de liberalizare. Ce se întâmplă în realitate? E adevărat? Se discută în acești termeni? Mulțumesc! Zvergia. Doamna Vergia. Oui, merci. Mulțumesc. Și eu sunt surprinsă de vocabularul uh, folosit. Trebuie să spun că sunt uh, uluită dar nu numai de vocabular, ci și de felul în care Comisia abordează aceste subiecte. Eu fac parte din uh, categoria celor care cred că nu avem de-a face cu o criză um, migratorie, ci că avem de-a face cu o criză umanitară și o criză a refugiaților. Și că nu abordăm uh, problema așa cum trebuie și că, așa cum spunea François Crepeau uh, de la ONU, acordul UE-Turcia va uh, da apă la moartă traficanților și va aduce tot mai multe dejese pe mare. Din păcate, uh, recent, cel puțin 400 de persoane s-au scufundat cu un uh, vas. Deci, întrebarea este, care se pune este cum funcționează comisia. Eu fac parte din comisia SEDE și din comisia AFET. Și de când sunt aici, din 2009, urmăresc acest dosar, uh, mai ales cu cererea de aderare a Turciei. Bilanțul pe care ni l-ați făcut, da, s-a făcut, uh, se face anual un astfel de bilanț în cadrul relațiilor de uh, cerere de aderare la UE a Turcia. În ultima sesi- la ultima sesiune plenară am adoptat un raport cu privire la aceste relații care spune exact invers Uh, deci uh, exact pe dos față de ce ne-a spus dumneavoastră în legătură cu evoluția Turciei din mai multe privințe. Nu știu dacă putem vorbi despre progrese semnificative și reale care au fost înregistrate. Eu tot ce constat e că raporturile ONG-urilor, ce spun reprezentanții ONU, Amnesty International, Um, asociațiile la fața locului, toată lumea trage semnalul de alarmă în legătură cu ce se întâmplă cu adevărat în Turcia. Și vă pot da un singur exemplu. Granița între Turcia și Siria este închisă. A existat în urmă cu câteva zile un incident la frontieră. Paza de coastă turcă a tras cu gloanțe asupra sirienilor care încercau să treacă această graniță, inclusiv asupra copiilor. Deci îmi pare rău, eu nu sunt la fel de optimistă ca dumneavoastră. Și nici uh, nu sunt de acord cu bilanțul pe care ni l-ați prezentat. Apoi, în legătură cu cele spuse de Silvi Ghiom, și eu am avut impresia că ieri nu a participat la această reuniune. <laughs> Pentru că tot ce s-a spus eu nu am participat la misiunea în Turcia, dar am ascultat cu mare atenție, atenție ce au spus colegii care au participat la această deplasare și de această dată au spus că au fost bine primiți de către autoritățile turce, dar în general suntem bine primiți în Turcia, mai ales de către autorități, dar nu cred că e cazul să ne bucurăm doar pentru că autoritățile ne primesc bine și că ne spun anumite lucruri. Așa cum s-a subliniat, și cum ne spun și ONG-urile, cam 90% dintre refugiații din Turcia nu depind de guvernul turc. Deci ar trebui să se consemneze și acest uh, aspect. Și eu voi continua să condamn acest acord de Turcia cu consecințele pe care le are. Eu n-am nimic împotriva înlesnirii acordării de vize pentru cetățenii turci, dar nu aș dori să se uh, folosească acest acord pentru a ni se spune că relațiile UE-Turcia sunt uh, perfecte. Pentru că nu asta credem noi. Nu asta crede Parlamentul. Și, stimată doamnă, vă rog să citiți uh, raportul de monitorizare al doamnei Piri, care a fost uh, adoptat la ultima ședință plenară a Parlamentului. Poate pe baza acestui raport ne puteți da răspunsuri puțin diferite de cele pe care ni le-ați dat astăzi. Mulțumesc, domnul Adec. Благодаря, госпожо председател. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în ultimele câteva zile am auzit amenințări din partea Turciei. Dacă cetățenii turci nu se bucură de liberalizarea vizelor, atunci Turcia nu va respecta partea sa acordului privind readmisia și returnarea. Este pentru a doua parte când se fac asemenea amenințări. Domnul Erdogan al trecut a spus că dacă îi poftește inima, el uh, deschide frontiera uh, refugiaților, astfel încât uh, să aibă cale liberă către Grecia și Bulgaria. Negocierile liberalizării vizelor trebuie să continue după ce se face analiza comisiei. Dar trebuie să vedem dacă sunt întrunite reperele, plafoanele. Și doar după aceea va fi luată decizia de a ridica vizele sau nu. Cum vă veți asigura însă că Turcia își respectă toate angajamentele și cum facem să nu cedăm în fața presiunilor manifestate de Turcia? Cum vom susține statele membre care sunt într-o situație de a avea frontieră cu Turcia, cum e Bulgaria, mai ales dacă Turcia nu respectă partea sa a acordului. Este presiune mare de imigrație către Uniunea Europeană de acolo. Mulțumim, doamna Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte. Personal, sunt foarte mult sunt foarte uh, în favoarea unui regim liberalizat de vize cu Turcia, dar mă îngrijorează felul în care punem problema pentru că după cum arată dezbaterea și după cum uh, am auzit din prezentarea comisiei, noi cam uh, amestecăm lucrurile. Avem un acord cu Turcia pe care nu îl prea apreciez și sunt sinceră când spun asta cu privire la refugiați. Și da, lăsăm impresia cumva că ne, ne că cedăm în fața presiunilor. E vorba de presiunea morală, aproape de șantajul exercitat de către guvernul turc. Da, spunem da liberalizării vizelor, dar să nu fim laxi la criterii. Sunt niște criterii de întrunit și gata. Vorbim de multă vreme de liberalizarea vizelor, prin urmare nu înțeleg de ce, dintr-o dată, totul e posibil. De ce n-a fost posibil acum un an, doi, cinci? Și consider că ar trebui să avem în vedere precedentul pe care îl creăm acum. Nu putem să tratăm alte state diferit. Avem niște criterii foarte stricte și ar trebui să fim foarte stricți uh, față de Turcia, așa cum suntem cu alte state. Eu nu știu, cineva s-a referit la mesaje din presa neerlandeză din această dimineață. Uh, sunt câteva țări, inclusiv uh, uh, țările de jos și Franța, care prin guvernele lor deja au în vedere o reintroducere temporară a uh, obligației de a avea viză. Pe cine încercăm să păcălim însă? Pe turci, pe proprii cetățeni europeni? Haideți, vă rog frumos, să mergem în direcția liberalizării vizelor. Dar cu foaie de parcurs și să respectăm cu strictețe criteriile pe care le aplicăm întotdeauna, pentru că doar așa vom da dovadă de credibilitate atât în fața cetățenilor noștri cât și în fața turcilor. Doamna Wimberg. Mulțumesc. O întrebare din partea mea. Nästintill, det Se spune că jumătate din cele 72 de criterii sunt uh, îndeplinite. 35, aproape jumătate. Și se spune că ar trebui să fie valabil din vară. Cum vă imaginați în practică respectarea criteriilor acestora? Pentru că noi știm că totul a început cu criza refugiaților și am făcut concesii în fața Turciei am oferit și câteva miliarde și promisiunea apartenenței la UE. S-a vorbit de un număr de 6.000 de migranți care vin în fiecare săptămână și că acum ar fi doar 200 prin comparație. Dar am înțeles că acum uh, rutele au fost mutate și că fluxurile principale vin acum din Libia. Deci, ce facem pentru că avem de rezolvat și această problemă? cum, uh, cum uh, transferăm problema și în fața căror presiuni mai cedăm. Aceste concesii în fața Turciei, fără a fi întrunite criteriile, este un lucru absolut imposibil. Sunt state europene, până la urmă, care după 10 ani de apartenență la UE au nevoie de mecanisme de supraveghere pentru a vedea dacă se respecte normele în vigoare. Nu știu zău cum reglementăm cu Turcia. Mulțumim, doamnă Wimberg. Mă adresez președinției neerlandeze în exercițiu, dacă dorește să intervină foarte pe scurt. Da, voi fi foarte succintă, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor! Președinția într-adevăr, a avut în vedere ambele documente, le-a discutat atât va de parcurs cât și celălalt la grupul de lucru de la Consiliu și poziția Consiliului rezultă într-o declarație. Avem declarația de pe 18 martie 2016 cu privire la Turcia și cred că ministrul de apărare, Hennes, a venit în fața Parlamentului Uh, săptămâna trecută și a vorbit despre implementare. Săptămâna viitoare vom face la fel și prin intermediul secretarului de stat de siguranță și justiție, domnul Dijkhoff. Astăzi are loc un consiliu la Luxemburg cu privire la uh, aceste lucrări. Consiliul așteaptă cel la treilea raport de progres și urmărește îndeaproape evoluțiile uh, așa cum au spus și câțiva eurodeputați astăzi, și noi veghem la respectarea criteriilor pentru a avea o respectare a foii de parcurs cu liberalizarea vizelor pentru Turcia. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Reprezentanta Comisiei acum. Mulțumesc pentru toate comentariile. Nu știu ce am crezut că am fost așa de pozitivă. Să știți că am venit aici pentru a, vorbea, pentru a vă vorbi pe un document concret prezentat de către comisie. Și parcă a spus cineva la un moment dat. Este foarte important să privim lucrurile cu mare atenție și să parcurgem întregul document. Raportul, dar și uh, documentul de lucru, Vorbim despre o metodologie pe care o cunoașteți foarte bine. Metodologie care de ani de zile uh, a fost, uh, a căpătat rădăcini mulțumită activității noastre asidue și e vorba de examinarea unui număr de 72 de repere. Nu e ca și când ceva s-a schimbat între timp. Este o muncă în exercițiu, în desfășurare. V-am vorbit despre dialogul, despre liberalizarea vizelor și uh, de la un moment dat, de la sfârșitul anului trecut uh, și din martie 2016, a devenit parte a unor relații mai generale cu Turcia, dar metodologia nu s-a schimbat, iar munca noastră nu s-a schimbat despre cum să obținem obiectivul liberalizării vizelor. Nu suntem lax, absolut deloc. Sunt niște repere care trebuie întrunite. Și v-am uh, prezentat progresul la începutul lui martie, spunând că vom continua în această direcție și că uh, vom bifa celelalte repere împreună cu autoritățile turce, dar uh, implicându-i, bineînțeles, pe toți cei uh, vizați. Eu cred că această metodologie, și țin să subliniez asta, este foarte structurală și foarte sistematică și ne ajută uh, să identificăm diferite elemente. Nu lăsăm absolut nimic la voia întâmplării. Evaluăm fiecare refer, reper. Trăim pe aceeași planetă. Este o planetă um, a unei crize cu fluxuri fără precedent, o criză umanitară fără precedent și ne străduim din uh, toate puterile să schimbăm cursul crizei, să uh, Uh, punem capăt acesteia. Viz, liberalizarea vizelor este un element, dar, repet, metodologia există, ea a existat și uh, suntem disciplinați, respectând în continuare metodologia, exact cum, după cum au făcut-o și cu celelalte țări care au fost avute în vedere și care au urmat același dialog al liberalizării vizelor. Și vor mai fi și altele. Uh, am urmărit întreaga discuție despre misiunea dumneavoastră în Turcia și am uh, remarcat o declarație cu privire la numărul persoanelor din Turcia. Dar uh, am în vedere și celelalte elemente pe care le-ați ilustrat, cum ar fi uh, cum să facilităm sau să simplificăm procedura de readmisie, ajutând în altul comisariat pentru refugiați ONU, Uh, am luat note și de comentarii dumneavoastră cu privire la Grecia și uh, utilizarea unor fonduri la nivel mai degrabă regional și local. Eu nu cred că am pierdut niciun element din dezbatere pentru că este foarte important pentru munca noastră. Cum de altfel este importantă cooperarea noastră cu toate ONG-urile și cu toți cei care fac o evaluare a stării lucrurilor. Amnesty International sau UNHCR. Introducerea mea a fost despre un raport foarte comprehensiv și am vrut să vă prezint cam uh, ce s-a făcut la fiecare capitol în mare. E important pentru că pașaportul biometric și gestionarea pașapoartelor reprezintă un reper deci uh, acest lucru va fi tratat la fel ca toate celelalte. V-am oferit un exemplu de evoluție pozitivă, un lucru care s-a petrecut uh, înainte de începutul lui martie și v-am oferit uh, și elementele care sunt restante. Și trebuie să fiu și vreau să fiu optimistă pentru că admiterea asta ar, ar, ar însemna că eu nu cred în propria noastră metodologie. Avem oportunitatea unică de a lucra împreună cu autoritățile din Turcia și cu toți ceilalți parteneri care ne pot ajuta să progresăm. Deci, în acest sens, nu pot decât să fiu pozitivă și optimistă. Trebuie, fiindcă trebuie să cred că acesta va fi un instrument care să ne ajute. Sunt însă și pragmatică și realistă. Această metodologie e aplicată în termeni foarte concreți, este foarte structurată, are o istorie în spate și e foarte important să aplicăm lucrurile ca înainte, ca să dăm dovadă de credibilitate. Încă o dată vă rog să parcurgeți raportul și documentul însoțitor. E o lectură lungă, dar a fost, uh, au fost documente compuse cu meticulozitate, care vă oferă o evaluare exhaustivă a reperelor, ce au fost create cu ani în urmă ca elemente ale foii de parcurs. Și uh, apoi vă stăm la dispoziție pentru a intra în detalii. Cu siguranță vom uh, fi foarte stricți în continuare, vom lucra cu strictețe cu autoritățile turce și cu ceilalți parteneri în așa fel încât uh, să vă oferim un următorul raport de progres care să vă prezinte starea lucrurilor uh, în mai. Și vom reveni uh, în fața dumneavoastră ca să vorbim și despre asta. Cam atât am vrut să răspund în termeni foarte generali elementele ce țin de azil și terțele state de origine sigură și prima țară de intrare, acestea sunt lucruri de discutat mai târziu. Avem, uh, îl avem pe colegul de la azil care vă poate ajuta mai mult în acest sens. Dar vă promit că noi suntem uh, sinceri și disciplinați în felul în care lucrăm pe dialogul pentru liberalizarea vizelor. Și dacă aveți nevoie de elemente în plus, ca informație, dincolo de raportul de progres, vă stăm la dispoziție. Va veni și următorul raport de progres care ne va oferi informații despre starea lucrurilor și, bineînțeles, vom reveni în fața dumneavoastră ca să vi-l prezentăm și ca să-l dezbatem. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Mulțumim reprezentantei comisiei. Noi vom uh, continua discuția, deci, după data de 4 mai. Următorul subiect de pe ordinea de zi a fost amânat pentru această după-amiază uh, la 5.30. Așa că trec uh, mai departe este vorba de controlul achiziționării și uh, posesiei de arme. Este un subiect discutat de mai multe ori la această comisie. Au fost depuse 245 de amendamente. Doresc să dau acum cuvântul raportorului și după aceea raportorilor din umbră și vom deschide dezbaterea. Dau cuvântul deci doamnei Valero. Mulțumesc foarte mult! E un aviz uh, dezbătut pentru a doua oară aici la Libe. De fapt, pentru a treia oară. Și, după cum știți, este un subiect controversat. Există opinii foarte diferite. Am primit numeroase amendamente. Dar cred că dialogul cu toți raportorii din umbră a fost foarte bun. Săptămâna aceasta am avut o reuniune și cred că vom uh, reuși să găsim un numitor comun la cele mai controversate probleme din propunerea Comisiei. Prin urmare, sperăm să putem vota avizul comun săptămâna viitoare. Problematica a fost uh, problematica a fost subiectul armelor care ar trebui interzise total. Am decis să nu facem noi o propunere, ci să ne adresăm comisiei. Ori să retragă propunerea, ori să, și să se refere la alte criterii. Mm, am înțeles că comisia lucrează acum exact la asta, deci eu nu voi face o propunere exact uh, pe marginea acestui aspect. De asemenea, nici nu cred că se va ocupa de asta Comisia competentă pe fond. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru discuția constructivă. Abordările noastre au fost diferite și totuși am reușit să găsim uh, bune soluții. Și vreau să vă spun că mai degrabă aș vrea să-i ascult pe raportorii din umbră, ca să trecem în revistă toate opiniile. Dezbaterea a fost dificilă și la noi acasă. Din cauza acestor relații nefericite care au fost stabilite între uh, vânători uh, și teroriști. Această categorie, vânătorii s-au simțit uh, atacată, încolțită și știu că comisia nu asta și-a dorit, dar formularea a fost una nefericită și rezultatul de asemenea. Doresc acum să uh, vorbească ceilalți colegi. Deci o rog pe președintă să le dea cuvântul celorlalți. Mulțumesc foarte mult, doamnă Valero. Domnul Melo este raportorul nostru de umplu și dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, raportoare, pentru eforturi. Într-adevăr, au fost depuse numeroase amendamente din partea PP-ului. Au fost multe și înțeleg ce dificultăți au apărut. Au rezultat trei amendamente de compromis. Multe amendamente nu vor putea fi acceptate de către raportor, dar asta nu înseamnă că n-au fost avute în vedere pe lista de vot. Și subliniez uh, un aspect. Propunerea aceasta n-a avut un început foarte bun, sper însă ca finalul să fie mai fericit. Pentru că e important să rezolvăm adevărata problemă, adică terorismul. Și uh, putem face asta combătând traficul ilegal cu arme. Dar asta înseamnă să schimbăm o lege care are de-a face cu posesia legală de arme. Încercăm să-i prindem pe teroriști, dar în, în, în loc să facem asta, îi atacăm pe sportivi uh, și vânători. Dezbaterea noastră se axează pe posesia ilegală de arme. Problema e că aici avem în vedere una dintre activitățile poate cele mai bine reglementate din Europa. Pentru că doar după niște examinări foarte riguroase și după niște uh, rapoarte medicale exhaustive, primești uh, permis de port armă. Deci nu așa vom rezolva problema armelor vândute teroriștilor când vor să comită un atentat. Ei se vor duce automat pe piața neagră. Vă dați seama, nu Uh, își vor cumpăra legal arma fiind pe o listă neagră. Possuidores de gaz de armă, sunt colecionadores în turistas. Vânătorii, colecționarii de arme nu trebuie transformați în teroriști. Nu sunt asta și nu așa vom rezolva problema. Proposta. Por causa disso, por causa desse pecado capital. Și deci avem această propunere care este uh, puternic defectă, și va veni cu niște limitări și restricționări. Habar nu avem câte. Pot să vă dau un exemplu. Și chiar a fost menționat în plenară și la alte reuniuni. De-aia vine comisia cu aceste schimbări, pentru că au avut loc atentatele Adesea, teroriștii folosesc mașini uh, în atentate. Dar asta nu înseamnă că trebuie ca de acum încolo toți șoferii să fie examinați la 5 ani de zile pentru că niște teroriști au condus la un moment dat o mașină. Cam asta facem noi acum cu vânătorii și deținătorii de arme legale. Și eu sunt vânător, practic acest sport încă de când uh, am fost adolescent. Știu exact despre ce vorbesc, cunosc legile din țara mea, am lucrat la o lege echivalentă în Parlamentul portughez, deci chiar am uh, habar despre ce vorbesc. Și poate că unii cred că această propunere, da, uh, combate terorismul. Ba nu o face absolut deloc. Asta dacă nu cumva discutăm despre informațiile partajate între statele membre cu privire la vânzările de arme. Acest lucru este normal, este o informație care ar trebui transmisă mai departe, fiindcă ar îmbunătăți comunicarea interstatală. Acest lucru e de bun augur. Închei spunând că această directivă vizează posesia legală de arme, ori comisia ar fi trebuit să se axeze pe posesia ilegală de arme. Doamnă președinte, mă opresc aici, spunând că sunt vizați vânătorii și uneori colecționarii de arme, iar comisia ar fi trebuit să se axeze pe traficanții de arme ilegale și pe teroriști, ceea ce nu se întâmplă în această propunere. Deci n-ar trebui să păcălim publicul pretinzând că facem altceva. Cu această măsură nu vom rezolva problema. Dacă vrem îmbunătățiri, atunci trebuie să schimbăm motivația textului și să spunem foarte clar că Vânătorii care își plătesc taxele și respectă regulile nu sunt avuți în vedere aici. Discutăm despre crize, despre uh, impactul asupra economiei. E bine de știut că multe țări din Uniunea Europeană uh, produc legal arme și muniție. Vorbim despre o industrie care angajează sute de mii de oameni, iar vânătorii, mă scuzați, sunt uh, și ei câteva milioane. Să facem și un studiu de impact economic despre ce ar însemna această măsură. Înainte de orice, uh, să nu facem rău economie și pe aceea tot noi să ne plângem. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Kaufmann. Mulțumesc. După cum au spus uh, cei doi antevorbitori, chiar este o situație foarte nefericită, pentru că subiectul terorismului uh, a fost cumva legat de posesia legală de arme. Așa cum au spus uh, colegii, foarte mulți sportivi și vânători se simt atacați pentru că încă din justificarea propunerii comisiei s-a pornit direct cumva de la ideea că ei sunt suspectați de terorism. Ori exact această legătură trebuie eliminată din propunerea comisiei și să spunem foarte clar, dacă tot discutăm despre posesia legală de arme, atunci o facem uh, doar pentru a veni cu o reglementare de bun simț și utilă pentru îmbunătățirea siguranței publice în Europa. Cred că acesta este elementul central și de aceea grupul meu politic a depus un amendament pentru a elimina această legătură implicită. Doresc să mă refer uh, concret la câteva puncte importante pentru grupul nostru. În primul rând, în ceea ce privește armele semiautomate, Uh, care ar trebui interzise pentru că arată ca niște arme de război. E foarte clar că felul în care arată o armă nu poate fi un criteriu pentru abolire. Asta um, au, au confirmat-o și experții. Este total aiurea și nu este deloc practicabilă această măsură. Prin urmare, să ne gândim la niște criterii tehnice care ar trebui introduse pentru a acoperi această lacună juridică și pentru a defini foarte clar uh, Uh, ce arme intră la categoria A de arme interzise. Noi credem că doar astfel vor putea fi puse lucrurile în practică. Am tot vorbit și despre testele medicale și credem, da, că situația unei persoane se poate schimba dramatic, starea de sănătate se poate schimba dramatic, poate fi de bun simț uh, un uh, test repetat uh, periodic, dar în același timp nu ar trebui să rezulte un monstru birocratic. Deci să discutăm puțin despre cum să arate lucrurile concret. Aici ar fi importante două aspecte. E nevoie de un grad ridicat de standardizare pentru o procedură standard și trebuie să se lucreze în baza uh, unor uh, verificări standard ca să uh, poată fi corelate rezultatele examinărilor și să se conchidă dacă o persoană este aptă de a deține armă sau nu. Și procedura este foarte importantă. Doresc să menționez și un al treilea aspect. Este vorba de um, păstrarea în siguranță a armelor. Până acum uh, nu avem un standard minim pentru așa ceva, pentru arme și muniție în Europa. Potrivit uh, sistemului SIS, jumătate de milion de arme din Europa sunt declarate uh, pierdute sau furate și doresc să spun că mare parte uh, din aceste arme sunt deținute de persoane fizice. În Germania avem uh, statistici din partea autorităților de, uh, de securitate și a crescut dramatic numărul infracțiunilor comise de neonaziști cu arme. Deci, pe viitor, trebuie să facem tot posibilul pentru ca posesorii de arme să întreprindă toate măsurile necesare pentru ca armele și uh, muniția să fie stocate în siguranță, departe de răufăcători. E un lucru foarte important, mai ales pentru trasabilitatea infracțiunilor. E vorba de etichetarea componentelor unei arme. Deci asta este un alt aspect pe care am dorit să-l menționez. Și un alt punct care ne-a îngrijorat foarte tare este vorba de uh, recunoașterea muzeelor și a colecționarilor de arme. Pe viitor trebuie să asigurăm supraviețuirea acestui domeniu, mai ales uh, dacă există un interes cultural și istoric. Mi se pare că dezactivarea acestor arme, care devin practic un artefact, nu ar trebui să fie obliga obligatorie pentru că ar distruge toată valoarea obiectului în sine. Cam atât din partea mea, acestea sunt punctele cele mai importante pentru grupul meu politic, iar la final îmi cer scuze dacă va trebui să plec în curând, dar mă așteaptă avionul și din păcate nu pot uh, sta aici până la sfârșit. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Kaufman! Domnul Hala Aho. Thank you, Chair. Mulțumesc. Doamnă președinte, colegii au depus numai puțin de 269 de amendamente la propunerea comisiei. Este un semn încurajator din două perspective. Înseamnă că este un subiect important pentru un număr mare de cetățeni europeni. Am primit și noi multe mesaje e-mail de la oameni furioși. Comisia vorbește despre un lobby al armelor de foc agresiv din Europa. Nu este un lobby, e vorba despre cetățeni. Cetățenii atunci când se simt atacați sunt nervoși. Natura ideologică a comisiei este bine reflectată de această propunere, care este de slabă calitate. Spuneam că există și un alt semn încurajator. Majoritatea amendamentelor uh, doresc să modifice cam aceleași dispoziție din propunerea comisiei. N-ai niciun motiv să interzici armele semiautomatice sau puștile de vânătoare sau să împiedici pe oameni să colecționeze arme sau să-i stigmatizezi pe cei care dețin por de armă ca și cum uh, sunt cu toții criminali potențiali. Aș fi bine dacă amendamentele de compromis al uh, reflecta foarte bine aceste puncte de vedere comune. Noi împreună trebuie să trimitem un mesaj clar Consiliului și Comisiei, dar și publicului larg. Comisia a făcut mult rău uh, uh, imaginii Uniunii Europene cu această propunere. Și acum noi suntem cei care trebuie să reparăm aceste greșeli. Atunci când citesc amendamentele, sunt puțin alarmat de faptul că mulți dintre acei membri care în alte contexte insistă asupra proporționalității și a eficienței și care vorbesc împotriva uh, folosirii securității publice ca scuză pentru reacții excesive și restricții exagerate, ei bine, acești oameni acum tind să susțină propunerea comisiei. Nici aici nu avem studiu de impact. Propunerea va pedepsi colectiv sute de mii de oameni care nu au făcut niciun rău și va interzice și va permite confiscarea proprietății private a armelor care nu sunt folosite niciun fel pentru a comite crime sau acte de terorism. Dacă s-ar reveni la principiile de bază ale UE, ar fi foarte bine. Standardele de activare, schimbul de informații, toate acestea pun probleme pentru securitate și sunt probleme reale, nu imaginare dar nu le vom rezolva cu propunerea comisiei în formatul său inițial. Mă bucur însă că la Parlament lucrurile au luat-o cu totul altă întorsătură și că mergem pe calea cea bună. Mulțumesc, nu mai văd niciun alt raportor din umbră prezent în sală. Dacă alți uh, membri doresc să ia cuvântul, pot să o fac acum. Începem cu doamna Mețola. Mulțumesc, doamnă președinte. În propunerea inițială există dispoziții care chiar uh, îi um, sancționează pe amatorii de sport sau pe colecționare, în loc să-i timp pe criminali și pe teroriști. Mai mulți colegi au depus amendamente ca să se șteargă aceste dispoziții, să nu se mai facă, mm, să nu se mai pună semnul legal între teroriști, criminali și cei care practică tirul sportiv sau care colecționează arme. Credem că această propunere trebuie să respecte mai bine principiul subsidiarității, de exemplu în ceea ce privește examenele medicale colecționarii uh, țin la aspectele istorice ale armelor. Procedura de deactivare ar trebui să țină cont de uh, valoarea istorică și de realitatea anumitor uh, arme. Aliatul 2 de la articolul 2 spune foarte clar că această directivă nu trebuie să se aplice uh, colecționarilor de bună credință. Eu cred că trebuie să avem o abordare de bun simț. De ce să modificăm o legislație care uh, se aplica foarte bine și nu avem niciun motiv să facem această modificare? Sunt de acord cu toți acei colegi care au spus că nu trebuie să ne inventăm roata în ceea ce privește controlul armelor de foc. Când m-am uitat la amendamente, mi-am dat seama că există mai multe sisteme în vigoare în statele membre care au controle eficiente armelor de foc și totuși sunt niște abordări echilibrate. În țara mea, Malta, avem o legislație foarte bună și ar putea să ne servească de model atunci când discutăm despre amendamentele de compromis. Mulțumim, doamnei Mețola. Doamna Gomes. Sunt de acord cu ce a spus uh, doamna raportor Valero. Sunt de acord și cu ce a spus raportarea de la grupul meu. Și făcând parte de la Comisia Sede, sunt chiar familiarizată cu acest subiect și mie îmi pasă de securitate și apărare la nivel european și știu ce importanță are industria armamentului pentru sectorul apărării în Europa. Eu sunt de acord să existe arme care să fie controlate, arme în posesia forțelor care sunt implicate în apărare și sunt pentru restricționarea tuturor armelor care sunt uh, deținute cine știe sub ce pretext, dar care de altfel sunt disponibile și nu sunt cine știe ce bine controlate și pot să fie, să ajungă ușor pe mâna unor uh, lupi singuratici sau pe mâna unor grupuri care nu vor decât să-i atace pe cetățeni. În propria mea țară, săptămâna aceasta, a existat un grup de oameni care transformau armele ca să poată să le folosească în scopuri criminale. Am mai spus aici că trei zile după atentatul de la Bataclan din Paris, poliția noastră în Portugalia a spus că aceste arme erau pentru colecționari și vânători, dar de fapt nimeni nu le depistează, nu, le, nu, nu știe, știe ce se întâmplă cu ele. Prin urmare, sunt de părere că avem nevoie de această directivă și nu sunt de acord cu cei care ne dau tot soiul de argumente ca să justifice Până la urmă, ce spune uh, lobby-ul fabricanților de arme? Și tot ne spun că nu trebuie să îi rănim pe vânători, colecționari și așa mai departe. Avem nevoie de o directivă, o directivă care să poată să fie pusă în aplicare ca să nu mai continuăm cu această um, lipsă de reglementări în ceea ce privește armele de foc. Doamna Head? Mulțumesc! Securitatea cetățenilor nu este doar o prioritate absolută. Este prioritatea tuturor, dar nu trebuie să se facă împotriva respectării proprietății private și a drepturilor uh, fundamentale. Eu vreau să putem să luăm măsuri preventive împotriva terorismului, dar mi-aș fi dorit să primim o propunere mult mai bună din partea Comisiei. Așa cum au spus deja alți colegi, este o propunere care deja a făcut mult rău, chiar înainte de a fi adoptată. Eu vin dintr-o țară unde practicăm democrația de mulți ani și avem un sector bine dezvoltat a armelor uh, folosite pentru tirul sportiv sau pentru vânătoare. Nu vreau ca uh, oamenii care practică vânătoarea în țara mea să se simtă cumva um, pedepsiți și să li se restricționeze dreptul de a poseda o armă. Nu e mult mai simplu ca aceste arme să aibă un număr de identificare, să poată să fie ușor urmărite, pentru că ele să nu poată să ajungă uh, uh, pe mâinile cui nu trebuie. De ce să nu uh, avem un sistem similar pentru aceste arme folosite de persoanele private, precum avem pentru armele care se află în arsenale, care sunt destinate militarilor? Ținând cont de situația din propria mea țară, uh, apropo de examenele medicale, de exemplu, Pot să vă spun că aceste examene sunt necesare, dar ele nu pot să fie efectuate așa cum se spune în propunerea comisiei. Armele pentru cei care practică tirul sportiv. Și aici pot să aibă loc accidente, însă mm, nu va fi din cauza că examenul medical nu s-a desfășurat așa cum spune comisia. Armele trebuie să fie folosite în spații bine determinate dar uh, de asemenea ele pot să fie folosite când tragi în pădure, în câmp. Deci este o propunere complet greșită, avem nevoie de o altă propunere. Doamna Greenberg, acum are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o propunere legislativă care nu este nici echilibrată, care a fost scrisă uh, de oameni cuprinși de panică în urma atentatelor. Dar atentate teroriste au avut loc în număr mare în, ultim, în ultimii ani, nu numai anul trecut. Așa cum au mai spus și uh, alți colegi, în Suedia avem foarte mulți oameni care uh, sunt vânători, uh, care practică tirul sportiv și ei pot să dețină în mod legal un anumit număr de arme. Am primit nenumărate e mail pe acest subiect, știind că, de exemplu, în Suedia este chiar un subiect de actualitate. S-a uh, spus că teroriștii aveau arme uh, pentru care aveau și un permis de portarmă. 90% însă dintre armele, ca să spun așa, la modă printre criminali sunt arme ilegale. De ce nu se întreabă nimeni cum ajung aceste arme în statele noastre? Pe, eu cred că pe acestea trebuie să ne concentrăm, nu pe armele care sunt uh, deținute în mod legal și sunt uh, înregistrate. Această propunere legislativă, puțin echilibrată, fixează niște criterii potrivit cărora armele semiautomate care seamănă cu arma automată ar trebui să fie interzise. Este de-a dreptul ridicol. Nu știu cui a venit în minte așa o idee creață. O altă problemă pe care am constatat-o este că mulți dintre imigranții clandestini folosesc bombe artizanale – ca să poată, de exemplu, să comită un furt, să forțeze o ușă. Eu cred că, iată, ia, e un alt subiect asupra care ar trebui să se uh, consacre comisia. Doamna Corața Bild, mulțumesc! Uh, e foarte important să luăm în serios uh, traficul cu arme și lupta împotriva armelor ilegale, dar din păcate această propunere a Comisiei nu se ocupă de adevărata problemă, și anume că oamenii au dreptul să dețină arme în mod legal, arme pe care le folosesc în cu totul alte scopuri decât uh, um, terorismul sau uh, alte uh, fapte criminale. De unde și amendamentele numeroase pe care le-au depus colegii. Noi vrem să schimbăm textul în mod radical. Și e păcat că mulți cetățeni europeni acum uh, sunt împotriva Europei, tocmai din cauza acestei propuneri atât de puțin clară. Este motivul pentru care mi se pare foarte important să nu schimbăm categoriile și să avem uh, pentru Uh, armele semi-automate și armele automate. 7, A7, K7, A7 se-au creat confuzii, dar eu nu cred că aceste categorii trebuie să fie modificate, pentru că nu există niște argumente valabile pentru a pune semne legale între cele două categorii. Nu s-a prezentat niciun asemenea argument deocamdată. Așa cum au spus mulți dintre colegii mei, este foarte important să avem reguli comune în ceea ce privește deactivarea, pentru că atunci când o armă este deactivată, nu se mai rămâne decât o bucată de metal, dar e bine să existe, cum spuneam, o armonizare a acestor standarde. Numai așa vom putea evita transformarea unor arme legale în arme ilegale. Reguli comune pe piața internă, reguli comune de etichetare ar fi de asemenea utile, ar permite modernizarea sistemului și mărirea securității, dar ar fi mai bine să respectăm regulile din protocoalele deja în vigoare decât să redefinim roata. Ce contează este performanța armii, nu părțile sale, componente sau uh, uh, dacă arma dispune de un anumit tip de trăgaș sau un anumit tip de rezervor sau de, de silențios. Examenele medicale. Doctorii sunt cei care au sarcina de a raporta poliției acele persoane care nu îndeplinesc condițiile pentru a deține o armă. În propunerea comisiei se spune că odată la 5 ani aceste persoane ar trebui să fie din nou verificate, să fie din nou consultate. Eu nu cred că acest lucru ajută. Subsidiaritatea trebuie să primeze în ceea ce primește examenele medicale. Uh, expirarea licențelor și a permiselor de porta armă, faptul că anumite verificări ar trebui să fie obligatorii. O renoire a permiselor la fiecare cinci ani nu va face decât să mărească numărul de mesuri administrative și nu va rezolva problema. Statele membre trebuie să fie cele care să hotărească, pentru că în multe dintre ele există deja un sistem foarte bun de controlare a permiselor de portarmă. Și e important ca autoritățile competente să facă toate verificările ce se impun. Am o problemă și cu vânzările la distanță, pentru că atunci uh, afectați zonele rurale, fără să câștigați nimic la capitolul securitate. Și vânzătorul și distribuitorul trebuie să aibă o autorizație valabilă care poate să fie verificată, dar de ce să interzici vânzările la distanță? Vânzările ilegale pe internet deja sunt ilegale, prin definiție. Am depus amendamente și pentru a se introduce conceptul stocării în condiții de securitate. Și așa trebuie să-i protejăm și pe copiii celor care dețin arme. Localul în care armele sunt păstrate trebuie să nu fie ușor accesibil, tocmai pentru a a, le, a proteja armele respective de uh, cei care ar vrea să le folosească în scopuri ilegale. Da, o mai mare partajare a informațiilor uh, între Europol și statele membre, mai multă cooperare, uh, inclusiv în anchetele penale, sunt de asemenea indispensabile. În concluzie, trebuie să uh, menținem ce este bun în propunere, etichetarea, de activarea, mai multă cooperare și trebuie să scăpăm de acele părți nefericite, ca să zic așa, din această propunere, pentru că un cetățean normal are tot dreptul să se bucure de drepturile sale uh, dacă nu reprezintă o amenințare pentru ceilalți cetățeni. Mulțumim doamnei Corața Bild. Acum întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul, vă rog. Yes, thank you, Chair. Just, um... Mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus multe, aș dori să fac câteva observații. Uh, propunerea comisiei conține foarte multe elemente importante, dar înainte să intru în amănunte, aș dori să spun câte ceva în legătură cu cele s-au spus. Comisia consideră uh, că propunerea sa nu evită problema terorismului. Ne bazăm pe propunerea, propunerea pe o evaluare foarte amănunțită a directivei și felul în care a fost pusă în aplicare și unde sunt probleme și unde sunt lacune și propunerea noastră încearcă tocmai să corecteze aceste lacune pe care le-am identificat în cooperare cu uh, factori implicați uh, din statele membre, deci cu producători, industriași, asociații ale uh, vânătorilor, vânătorii și pescarii sportivi și to- toți acești actori implicați au fost consultați uh, tocmai în ceea ce privește prevederile directivei. Încă o dată, ce am încercat noi e să, a fost să corectăm uh, lacunele identificate pe care le-am descoperit și care Mm, permit uh, uh, armelor legale să ajungă pe piața ilicită. E o situație regretabilă, dar există. Ceea ce nu vrem noi să facem este să facem un amalgam uh, și să insinuăm sau să facem aluzie la faptul că uh, vânătorii și vânătorii sportivi uh, sunt toți teroriști sau să uh, identificăm aceste grupuri de vânători sportivi cu grupuri de teroriști. Suntem conștienți de faptul că există sute de mii de cetățeni care respectă legea, care vânează, care au port de armă mm, eliberat în mod legal în funcție de legislație națională sau care se bazează în mare parte pe legislația europeană. Încă o dată nu am vrut și nu am vrut să și nu facem acest uh, amalgam între vânătorii sportivi și teroriștii și în orice caz nu am vrut să restricționăm doar așa uh, din principiu sau să îngrădim drepturile acestor uh, cetățeni de a deține în mod legal arme de foc. Acum aș dori să fac câteva observații care sunt importante pentru noi nu o să intru acum în toate amănuntele. Două chestiuni. B7. S-a spus mulți vorbitori, vorbitorii mei au spus că criteriul de, de uh, asemănare nu este cel mai bun. Am spus, chiar de la începutul dezbaterii noștri, că noastre suntem conștienți că nu e criteriul ideal și că suntem uh, deschiși la noi soluții. Uh, încercăm să reglementăm lucrurile uh, în mod mai adecvat. Unii spuneau că e o propunere rizibilă. Această propunere a figurat în directive din 1991, deci de la directivă deci se emiteau aceste arme și am încercat să uh, uh, mutăm arme din categoria B la A, deci sub categoria B la A. Încă o dată, ce intenționăm noi și ce vizăm, și sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră doriți acest lucru, e ca uh, versiuni semiautomate ale armelor de asalt care sunt uh, concepute să fie folosite de către formele poziționești sau de către armată, nu am dorit ca aceste arme să intre pe mâna vânătorilor amatori. Un Kalashnikov nu e o armă pe care dorești uh, să fie la acces uh, liber, uh, disponibilă pentru toată lumea. Cum putem să încadrăm mai bine Noi am spus că ne-am dorit să vedem ce uh, ne dorim uh, să îmbunătățim pe baza criteriilor tehnice. În ceea ce privește colecționarii, o altă categorie foarte importantă și un subiect important și pentru Comisie. Prin propunerea noastră, deocamdată, felul în care arată, deci în directiva de astăzi, colectorii sunt excluși total. Și nu-i uh, critic pe colecționari, unii sunt uh, de bună credință, așa cum s-a spus, uh, bona fide. Încă o dată e vorba de cetățeni care respectă legea, nu fac uh, și nu cauzează probleme, însă directiva în forma sa actuală nu conține nicio prevedere. Deci un colecționar, în conformitate cu legea europeană și nu știu că unele state membre reglementează acest aspect în legislația națională, la nivel național, ceea ce înseamnă că au considerat, au sesizat că e nevoie să facă ceva în legătură cu colecționarii, dar legislația europeană care este de bază nu prevede nimic. Spune că directiva nu se uh, aplică și colecționarilor, punct. Iar noi considerăm că colecționarii ar trebui și ei să fie incluși în această directivă. Felul cum reglementăm situația colecționarilor e o altă poveste, dar nu există niciun motiv să spunem că regulile de bază pe care le avem în Europa ca bază pentru legi naționale în ceea ce privește uh, armele de foc. Nu ar trebui să spună nimic despre uh, colecționar. Să spunem că nu avem reguli, îi excludem pe colecționar, ceea ce nu înseamnă că un colecționar ar trebui să aibă acces neîngrădit la armele de categoria A. Vrem să evităm acest lucru pentru toți deținătorii de arme în Europa. Deci noi în uh, directivă spunem că trebuie ca situația colecționarilor, ca orice uh, situația oricărui deținător de arme trebuie să fie reglementate. Deci, uh, în orice caz, trebuie să avem o lege de bază care să fie în vigoare. Iată cele două aspecte la care doream eu să mă refer. Mulțumesc. Mulțumim. Îi dăm cuvântul doamnei raportor, doamna Valero. Hai că... Jag tror att vi i slutändan kommer att kunna få ett bra direktiv. Eh, eh, dels med arbetet här. Cred că avem o directivă foarte bună. Uh, pe care putem să o îmbunătăți uh, și alte comisii. Comisia uh, IMCO se ocupă și ea de acest subiect și mm, e foarte important să ținem cont de toate pozițiile exprimate în Parlament. Care este imaginea pe care o transmitem în statele membre pentru vânătorii amatori, de exemplu, pentru vânătorii sportivi? Este, mm, este controversată toate persoanele care au de-a face direct cu dosarul respectiv își pot uh, spune că uh, dacă ar fi înaintat uh, amendamente, ar fi putut modifica directiva. Dar e o altă dezbatere. Însă mie mi se pare bine faptul că Comisia a spus că uh, nu asta a fost intenția Comisiei, să uh, facă uh, amalgamul între teroriști și vânătorii sportivi și vânătorii amatori pe, altă, pe de altă parte. Și un alt aspect important, mai multe partide sunt reprezentate în sală, dar și mai multe state membre și sigur că situația e diferită de la nordul Europei, uh, unde se practică uh, vânătoarea uh, și țările din sudul Europei. Situația din Spania este, de exemplu, mult mai strictă, dar în orice caz, cred că ar trebui să ajungem la un, nu, un numitor comun, fără a periclita însă situația vânătorilor de la un stat membru la altul. Deci există criterii care trebuie neapărat să uh, funcționeze. De exemplu, ca să obții un permis de port uh, armă, trebuie să primești uh, un certificat medical, de exemplu. Uh, medici ar trebui să, uh, ne, să informeze autoritățile în legătură cu eliberarea unui astfel de certificat, dar funcționează nu, uh, lucrurile diferă de la un stat la altul, pentru că se pune problema sănătății psihice și mentale pentru deținătorii de armă cred că am reușit la, să obținem un compromis echilibrat împreună cu raportorii din umbră Uh, vom vota, uh, ținând cont, bineînțeles, de modelele diferite care se aplică în uh, diversele state membre. Mulțumim, doamnei Valero, mulțumim, dragi colegi, pentru intervenții și acum putem trece la următorul punct de pe de zi, comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, sisteme de informații mai puternice și mai inteligente pentru frontiere și securitate. Aș dori să dau cuvântul Comisiei pentru prezentarea comunicării și după aceea vom avea o dezbatere. The Commission, we have uh, Mr. Sulon from DG Please. Uh, dau cuvântul domnului de Sulon de la Comisie. So, concerning this communication on stronger and smarter... În ceea ce privește comunicarea Comisiei, sisteme de informații mai puternice și mai inteligente pentru frontiere și securitate. E important să existe un sistem între statele membre pentru a, a uh, apăra mai bine frontierele. S-a menționat acest lucru în Agenda Europeană pentru Securitate și în concluziile Consiliului. De-a lungul anilor, S-a uh, menționat acest lucru pentru schimbul uh, de uh, date dintre bazele de date, care trebuie să pună la dispoziție autorităților poliționești și judiciare date importante pentru anumite operațiuni. Acum trebuie să trecem la faza următoare, respectiv să vedem cum aceste sisteme specifice pot să fie și mai eficiente, care noi sisteme ar trebui să fie dezvoltate și cum uh, arhitectura generală europeană trebuie să fie revizuită și consolidată. Iată care este uh, obiectivul acestei comunicări. Comunicarea menționează sistemul de informații Schengen, SIS, Eurodac și sistemul de informații cu privire la vizele, la fel ca și API, PRIM, Europol, ECRIS, sistemul uh, de vame și baza de date Interpol. Pe ansamblu, toate aceste sisteme de informații duc la rezultate utile. Unele funcționează foarte bine. Dar există și lacune, de exemplu, uh, funcționarea optimă a sistemelor existente, lacunele existente care nu sunt uh, acoperite de niciunul din sistemele existente și, pe ansamblu, un peisaj complex de sisteme guvernate diferit și fărâmițate sau fragmentate. Vă pot da câteva exemple de astfel de lacune. Sistemul SIS este cel mai mare și cel mai folosit. E platforma uh, pentru uh, punerea în aplicare a legii și pentru controlul granițelor. Există 63 de milioane de alerte. A fost accesat de 3 miliarde de ori data trecută, de către 2 milioane de utilizatori finali însă ne lipsește o funcționalitate foarte importantă. Respectiv, uh, se poate uh, acționa sistemul pe baza unui nume, de exemplu, dar nu pe baza unei amprente, ceea ce înseamnă că uh, persoana care face obiectul lui alerte în conformitate cu sistemul SIS, um, fără, deci dacă numele ei nu este cunoscut, persoana respectivă poate scăpa amprentarea este foarte importantă uh, pentru că, după părerea noastră, reprezintă o prioritate. O altă problemă. Nu toate cerințele de informare sunt abordate în sistemele actuale. Noua propunere vizează această lacună, dar mai rămân și alte probleme. Comunicarea menționează în acest context cetățenii din țări terțe care sunt scutiți uh, de viză uh, pentru acești călători nu ar exista un sistem de tip uh, PNR și deci, înainte ca ei să sosească pe, la granițele externe ale Schengen, nu dispunem de niciun fel de informații în ce privește acești cetățeni. Până la sfârșitul anului, Comisia va stabili proporționalitatea sau fezabilitatea unui sistem de căutare de, sau de colectare de date pentru acești călători. În ceea ce privește complexitatea și fragmentarea sistemelor, comunicarea notează că ofițerii de poliție și coasta de frontieră au probleme în accesarea sistemelor multiple existente la nivel european. O altă problemă e că nu toate statele membre sunt conectate la toate sistemele existente. Și de asemenea, informația este disponibilă în uh, sisteme diferite care nu sunt interconectate. Și în acest sens, Comisia identifică patru obiective principale care trebuie să ducă la o perfecționare a sistemului pentru a obține sisteme mai puternice și mai inteligente pentru frontiere și securitate. Primul obiectiv este faptul că aceste sisteme de informații ar trebui să fie complementare. Ar trebui să se evite suprapunerile și suprapunerile existente ar trebui să fie eliminate. Ar trebui să fie abordate de asemenea lacunele. O, ar trebui să se folosească toate evoluțiile tehnologice existente pe baza principiului vieții private uh, selective. Drepturile fundamentale ale cetățenilor uh, Uniunii Europene și a cetățenilor din uh, țări, din țări ar trebui să fie respectate pe baza Cartei Drepturilor Fundamentale. Și atunci când se poate, un sistem de informații ar trebui să fie interconectat și interoperabil. Sistemele ar trebui să fie interconectate și interoperabile ar trebui să se înlesnească um, căutările sistem, uh, simultane în uh, sistem pentru ca un ofițer de poliție, de exemplu, dacă consider că e necesar pentru uh, misiunea sa, să poată să caute informații în toate sistemele existente, cu respectarea, bineînțeles, a principiului protecției datelor. Pentru a simula interoperabilitatea sistemelor la nivel european, Comisia va uh, numi un grup de experți împreună cu deci, agențiile europene, cu experți uh, de la nivel național și cu factorii institu- instituționali. La jumătatea lunii iunie se va întâlni pentru prima dată acest grup care va aborda aspectele tehnice și operaționale a sistemelor pentru a obține uh, interoperabilitatea sistemelor, inclusiv Uh, fezabilitatea tehnică și proporționalitatea opțiunilor uh, disponibile. Grupul de experți va dezvolta o strategie uh, de interoperabilitate cu acțiuni pe termen scurt, mediu și lung. Între timp, sigur că nu ne oprim, Comisia, așa cum am spus, va lua măsuri concrete, multe dintre ele vor interveni în anul 2016, Comisia va prezenta o propunere pentru a revizui temeiul juridic al Eurodac pentru a consolida funcționalitatea sa, mai ales în ceea ce privește migrația ilegală și returnările. De asemenea, vom propune un temei juridic revizuit pentru SIS, pentru sistemul uh, de informații uh, Schengen, până la sfârșitul anului și analizăm și posibilitatea de a îmbunătăți sistemul privind vizele va trebui să revizuim uh, baza uh, juridică și pentru datele EPI uh, și după aceea, în ceea ce privește documentele de călătorie, vom încerca să combatem falsificarea și fraudele în acest domeniu. Astfel, ă, așa vom, ă, ă, ne vom ocupa și de sistemul EFIS și, așa cum am spus, vom încerca să vedem dacă se justifică un sistem de uh, schimb de informații privind călătoria la nivel european. Vom coopera cu Agenția Europeană pentru sisteme uh, europene la scară largă. Uh, vom uh, explora posibilitatea ca o căutare să se poată facă în mai multe sisteme în mod concomitent. Uh, Comisia și agenția vor analiza dacă interoperabilitatea între sistemele existente poate fi, provo- uh, poate fi promovată înainte să propună interconectivitatea între sistemele SIS și VIS, așa cum se prevede în propunerea actuală. Sistemele biometrice, de asemenea, vor trebui să poată fi consultate. la fel ca și fezabilitatea unei baze comune, unui registru sau catalog comun de date. Vom încerca împreună cu agenția competentă să avem același format de date pentru toate sistemele relevante existente și vedem dacă sistemul SIS nu poate să fie aliniat cu normele Europol pentru combaterea uh, terorismului. EURISA va avea și o uh, capacitate de monitorizare pentru toate sistemele și uh, domeniile sale de competență. Vom continua monitorizarea de către statele membre. Comisia solicită statelor membre să folosească cât mai bine sistemul SIS, atât prin schimbul de informații, cât și prin consultarea sistemului când e nevoie. Statele membre ar trebui de asemenea să aibă o conexiune uh, pentru deci, uh, instrumentele Europol. Vom continua cu Europol dacă putem să promovăm uh, sinergii între sistemele de informații și uh, sistemul de informații Schengen. În concluzie, Uh, toată această agendă este foarte ambițioasă, necesită eforturi coordonate. Această comunicare nu oferă o soluție rapidă, va fi nevoie de ani de zile până când vom putea pune în aplicare toate propunerile și va trebui să treacă mult timp până când arhitectura europeană pentru securitate și frontiere să fie uh, finalizată și interoperabilitatea să fie perfectă. Sigur că trebuie să ținem cont și de prevederile cu privire la protecția datelor. Această comunicare, sigur, se confruntă cu foarte multe provocări, dar nu trebuie să uităm că ne revine obligația de a spori securitatea internă și de a plăti pe cetățenii noștri. Mulțumim, domnului Sulon. Domnul Coelho, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încep prin a mulțumi Comisiei pentru această prezentare. Mă bucur să văd că, în sfârșit, ne oferă o prezentare comprehensivă ca să știm unde sunt problemele, ce mai uh, trebuie îmbunătățit și care sunt uh, pașii de urmat. Încep prin a sublinia uh, rolul sistemului SIS. Sunt probleme bugetare evidente și totuși este un sistem bine utilizat. E foarte importantă această a doua etapă cu introducerea amprentelor digitale, lucru prevăzut, de fapt, chiar de la început, de la formularea temeiului juridic. Acum a fost verificat felul în care funcționează și, potrivit calendarului comisiei, va fi posibil să venim cu o serie de îmbunătățiri. Aș sublinia de asemenea că la începutul procesului SIS, Comisia și Parlamentul au apărat acest instrument când mai multe state membre n-au fost foarte încântate de idee, ma chiar s-au opus idei. Dar, slavă Domnului, sistemul a izbutit. Și mă bucură faptul că, încă o dată, planificăm împreună acest sistem și analizăm măsuri concrete pentru asta. Deciziile cu privire la returnare vor trebui să fie incluse în SIS, ceea ce este foarte bine. Eu am șase întrebări. În primul rând, crede Comisia că e util să anunțe că vine cu noi propuneri? Când? În paralel, se creează un grup de experți pentru a evalua dacă există dedublare în sistemele care există. În al doilea rând, astăzi avem o agenție pentru gestionarea informației europene, sistemul EULISA, pe care nu trebuie să-l uităm. Trebuie să aibă un mandat adecvat pentru a face față nevoilor sporite. Comisia crede că structurarea și finanțarea sunt suficiente la ora actuală în al treilea rând, cu privire la controlul la frontieră, Comisia poate va trebui să revizuiască sistemul temeiul juridic pentru Eurodac și SIS. Are în vedere uh, depunerea simultană a acestor propuneri? În al patrulea rând, poate Comisia să ne explice cum va utiliza Eurodac pentru a monitoriza mișcările secundare? 5. Comisia a identificat calitatea informației ca fiind o problemă orizontală și propune crearea unei capacități centrale de monitorizare a calității datelor. Poate Comisia să ne clarifice exact ce vrea cu asta. Și un ultim aspect, cel al șaselea, crede Comisia că sunt necesare noi măsuri pentru a îmbunătăți siguranța electronică a documentelor și gestionarea identităților. Aș vrea foarte tare ca Comisia să ne spună ce intenționează să acopere cu această măsură. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Coelio! Doamna Faion! Mulțumesc, doamnă președinte! Salut efortul Comisiei Europene de a face propuneri deci de a veni cu un plan de acțiune despre ce să facem pe viitor cu toate datele și cum să le gestionăm în mod eficient. Este, bineînțeles, calea cea mai bună de urmat, dar, după cum a spus și domnul Coelio, vin și eu cu câteva întrebări pentru că sunt confuză. Comisia vede o bază de date centrală. La ora actuală avem uh, o bază de date PNR, una Schengen și multe altele și creăm noi baze de date. Acest plan de acțiune, e el în conformitate cu tot ceea ce facem până acum? Pentru că avem dosarul pentru frontierele inteligente, de exemplu, sau alte dosare importante. Recent uh, a fost adoptat un pachet de date cum va fi afectat acesta? Și putem oare să aducem la oaltă diferitele categorii de pasageri, cum ar fi refugiați, uh, azilanți, uh, persoane care trebuie să dețină viză, alți cetățeni europeni? Domnul Coelho a ridicat un punct important, problema experților care, în paralel, vor uh, verifica sistemele în vigoare. Deci câteva informații elaborate despre cum, prin ceea ce creăm acum, va fi afectat uh, sistemul care există deja, dacă asta este calea cea mai bună de urmat. Mulțumim. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, uh, spune doamna Milnar. Și întrebările mele merg uh, în direcția celor adresate deja de colegii mei. În primul rând, mulțumesc și eu Comisie pentru efortul de a veni aici de a discuta cu noi. Știm deja că dacă vrem să nu colapseze Schengen, să construim ceva nou și să mergem dincolo de ridicarea de frontiere din uh, uh, sârmă ghimpată, ridicarea de ziduri, care oricum nu funcționează. Crearea unui sistem uh, centralizat de intrări-ieșiri e avut în vedere și, după cum a spus colega mea Tania Fayon, și eu am înțeles că nu ducem lipsă de date. Problema este o abordare integrată și interoperabilitatea și, de asemenea, lipsa de cooperare între statele membre. Doresc să rog pe reprezentantul Comisiei să intre puțin în detalii cu privire la nevoia de a crea un nou sistem și trebuie să ne convingă cu privire la valoarea adăugată în termen de securitate. A doua întrebare se referă la retenția datelor și limitarea obiectivului. Știm din uh, precedentele judiciare că trebuie să fie detectată o nevoie clară de a îmbunătăți securitatea. Datele biometrice vor avea atât implicații pozitive, cât și implicații negative. Cu ce clauze de salvgardare vine propunerea pentru ca accesul și stocarea datelor să fie clar reglementate. Comunicarea se axează acum strict pe migrația, il, il, il, migrația ilegală. Dar trebuie să îmbunătățim uh, calitatea, eficiența, sistemul de control. Am înțeles că prioritățile au fost cumva schimbate, dar provocarea este aceea de a adresa toate problemele deodată. Mulțumim, domnul Albrecht. Mulțumesc foarte mult. Suntem cu toții de acord că accesul îmbunătățit la informație și partajarea informației cu privire la activitățile riscante sau suspicioase sunt lucruri de care avem nevoie. La fel și în ceea ce privește gestionarea frontierelor, în special combaterea terorismului, a crimei organizate. Trebuie să nu pierdem din vedere asta. De cealaltă parte, sistemele trebuie să fie interoperabile. Accesul trebuie să fie facilitat la informație. Mă întreb, și nu doar retoric, care sunt standardele de aplicat la nivel orizontal? Ne uităm la diferitele sisteme, ne uităm la VIS, la SIS, la Eurodac, la Europol, la PNR, la protecția datelor cu caracter personal, standarde diferite pretutindeni. Și am reușit să avem o directivă pentru protecția datelor pentru poliție și justiție, Mariu Lauristin a fost uh, raportorul nostru care a muncit din greu. De fapt, toți cei implicați. Dar această directivă nu se va aplica acestor sisteme. Și atunci mă întreb dacă vrem să fim coerenți și dacă cu adevărat încercăm să nimerim standardele cele mai bune. Atunci de ce nu avem o propunere de la Comisie pentru niște standarde unificate în aceste sisteme? Eu unul chiar nu pricep asta și până la urmă noi, cei din Parlamentul European, am cerut un asemenea lucru. Vrem standarde unificate pentru protecția datelor. Avem o directivă pentru protecția datelor pentru statele membre, ceea ce este grozav, dar ce se întâmplă cu sistemele europene, cu agențiile, organismele, instituțiile europene. Eu cred că așa trebuie procedat și aceleași standarde înalte pe care le impunem statelor membre ar trebui să se aplice cel puțin acestor sisteme europene și interoperabile. Și așa cum au spus și antevorbitorii mei, sunt niște constrângeri care trebuie dezbătute și implementate în aceste sisteme. Și bineînțeles, Curtea va elabora pe mai departe perioada de retenție a datelor și limitarea aplicării, ideea de privacy by design și by default sunt lucruri foarte problematice. Trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește perioada diferențiată de retenție și limitarea scopului ceea ce înseamnă că e nevoie de cataloge clare, indicații clare și perioade maxime de retenție stabilite foarte clar. Și aici mi-aș dori să existe mai degrabă o armonizare, o abordare armonizată, decât să spunem că toate sistemele sunt interoperabile, dar funcționează după norme diferite. Eu unul nu cred că e o abordare coerentă. Mulțumesc. Doamna Vergia. Oui, merci. Euh, excusez-moi, mais je crois que je n'avais pas... Mulțumesc, nu am cerut cuvântul, dar sunt raportor din umbră, deci... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, e firesc să fie așa. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că e adevărat că e pentru prima dată când avem un document care cumva pune pe tapet uh, toate sistemele de informații, de fișe, fișiere și pe care le avem în uh, domeniu. Dar și eu îmi pun întrebări în legătură cu felul în care cooperăm acum, uh, în momentul de față. Pentru că există mai multe viziuni posibile, unele câteodată care intră chiar în contradicție și noi ne-am dorit să avem un sistem unic, interoperabil. Nu știu dacă, ca, precum colegul Albrecht, îmi doresc o abordare armonizată. Armonizată față de ce? interoperabilitatea întotdeauna uh, îmi uh, sugerează ceva fricoșător. Am impresia că în, uh, sub uh, această pălărie sau umbrelă de interoperabilitate băgăm cam totul. Uh, solicitanții de azil, documentele furate, persoanele care fac obiectul unei semnalări la Europol. Și cred că vom avea tot mai multe fișe. Am notat cifrele pe care le-ați dat pentru SIS, 3 miliarde de accesări. Și asta este o cifră care mă îngrijorează. Ce se face cu aceste accesări? Că asta este întrebarea. Tehnologia e la dispoziție, dar nu rezolvă tot și niciodată nu va rezolva tot. Am impresia că tot timpul se Uh, lansează sisteme care sunt prost folosite de către statele membre, membre inclusiv uh, dom- SIS, domnule Coelho, am câteva date în legătură de felul cum funcționează în Franța și care mă îngrijorează în perspectiva sau în lumina obiectivelor scontate, deci eu mi-aș dori să avem puțin mai multă coerență între sisteme. Poate că sisteme mai puternice și mai inteligente pentru granițe și pentru uh, Uh, securitate, îmi cer scuze pentru accent, uh, spune doamna Vergia. Pe lângă pachetul Smart Board, în frontierele inteligente, acest uh, titlu m-a cam mirat. Poate că e momentul să pregătim o abordare globală, dar cu condiția să nu mergem în paralel cu sistemele care ar trebui să facă parte din această abordare globală, pentru că această dimineață am discutat propunerea Comisiei cu privire la consolidarea datelor la frontiere, apoi am avut și uh, raportul cu privire la PNR, apoi în paralel uh, protecția datelor, pachetul protecția datelor, grație eforturilor de, depuse de anumiți colegi, dar cred că ar fi foarte bine să avem totuși un pic de coerență. Se vorbește despre Eurodac, apoi faptul că și visul ar trebui să fie re, a revizuit, mi se pare că domnește confuzia și când uh, tot spunem că vrem să umplem uh, lacunele și breșele, ar fi bine să se facă și în interesul protecției datelor cetățenilor. Mulțumesc, doamnă Verșea. Întotdeauna e bun și e util uh, să vă dau cuvântul, chiar dacă, mai ales dacă nu am fost informată că sunteți raportor din umbră. Doamna Intveld, nu sunt raportor din umbră. Dar mă îngrijorează puțin toate acestea și nu pentru că mă opun din principiu, ba din potrivă, dar uh, mă uit uh, puțin la istoria întregului dosar A existat un predecesor al acestei propuneri și justificarea a fost că vrem uh, să identificăm pe cei care își depășesc vizele, dar între timp justificarea s-a schimbat. Îi combatem pe combatanții străini. Ziceam și eu doar. Și apoi, eh, mai sunt câteva elemente pe care le-ați menționat. Eurodac, când am decis asta cu ani în urmă, ne-ați spus, nu, nu, este doar pentru obiectivul identificării, nimic altceva. Vă amintiți? Uneori chiar merită să facem o incursiune în trecut. Vorbiți despre un sistem european, EFTA. Și întreb uh, Comisia, uh, când am vorbit la început despre Smart Borders, ne spuneam că și SUA au un sistem de interieșiri. Și din câte știu eu, în continuare au probleme cu implementarea. Deci, uh, ce ne face să credem că noi suntem mai buni și ne descurcăm mai bine? Vreau de asemenea să aflu mai multe și despre un subiect tabu. Interesul financiar. Aceste sisteme vor trebui construite de niște companii. Eu sunt, uh, uh, din, din punctul de vedere al pieței, liberală, nicio problemă, dar vreau să știu care sunt interesele. Pentru că cu siguranță Comisia s-a consultat cu anumite companii din acest sector, dar de acolo vine expertiza tehnică și aș vrea și eu să fiu informată despre companiile cu care a vorbit Comisia și dacă putem primi niște rapoarte, niște uh, recomandări, estimări financiare și așa mai departe. Și domnul Coelho cred că va putea confirma asta. Estimarea inițială a costurilor acestor proiecte tinde să fie puțin lipsită de acuratețe. Parcă de 8 ori s-a depășit costul la unul din sisteme și în continuare vreau să văd niște sisteme mega IT care au fost un succes și care s-au încadrat perfect în bugetul inițial estimat. În principiu, eu nu mă opun ideilor acestora, dar spun doar că mă macină scepticismul. Doamna Lauristin. Mulțumesc foarte mult! Eu voi continua dezbaterea referindu-mă la noua situație cu protecția datelor. Am muncit foarte mult pentru a înțelege ce fel de date, unde, cum trebuie colectate și totul se bazează pe limitarea scopului. Avem nevoie de o dezbatere mai uh, amplă despre ce tipuri de date sunt avute în vedere pentru a avea această zonă comună de securitate. La ora actuală, instituțiile europene evoluează, creează funcții noi cu Europol, cu Eurodac, cu paza comună de coastă. Toată lumea are nevoie de date. Deci trebuie să înțelegem pentru securitate de ce date avem nevoie. Avem nevoie de o mare bază de date sau de baze de date armonizate în statele membre. Oric și cât ar trebui să existe sistem armonizare de colectare a datelor cu indicatori preciși. Și sunt lucruri pe care noi le-am hotărât cu privire la uh, securitate, dar și protecția vieții private. Sunt lucruri cuprinse în directivă. Și nu doar în directivă, ci și în regulament. Vă aduc aminte că directiva se referă doar la elementele strâns legate de infracțiuni. Dar uh, sunt multe lucruri pe care le facem la frontierele externe sau prin paza de coastă care nu sunt legate de infracțiuni. Și acolo avem nevoie de standarde și să mergem puțin dincolo de asta. Să ne gândim ce facem cu întreg sistemul. Pentru că a veni cu a nu știu câta nouă inițiativă înseamnă să facem o mare vraiște dacă nu există o înțelegere comună a sensului, a scopului, a limitărilor și a datelor de care avem nevoie cu adevărat. Unele date ne lipsesc. Ne uităm la ce se întâmplă cu refugiații. Sunt lacune uriașe de date, care nu sunt adunate. Dar vom avea nevoie de asta. Noi vorbim despre integrare, dar nu avem date despre asta. Cine va aduna datele astea și în ce sens? Cum vor fi protejate drepturile omului? să discutăm problema datelor, dar uh, în profunzimea ei. Mulțumim, doamnă Lauristin. Iată o sumedenie de întrebări. Vă dau cuvântul, domnule Sulon. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Voi încerca să ofer un răspuns uh, la mare parte din ele. cu privire la protecția datelor și limitarea scopului. Propunerea pentru sistemul de intrări-ieșiri și pentru sistemele existente este perfect compatibilă și în conformitate cu regulamentul strict pentru protecția datelor și cadrul care există la nivel european pentru asta. Detaliile și aceste dispoziții vor fi analizate mai târziu în această comisie, dar pot să vă garantez că am avut în vedere toate elementele, inclusiv limitarea scopului și uh, privacy by design. concerning the fact that... Acum, fapt, prin faptul că anunțăm o serie de noi propuneri și că în paralel anunțăm crearea unui grup de experți. În primul rând, acest grup de experți uh, va, se va ocupa de anumite aspecte specifice ale interoperabilității cu posibilitatea de a trece la interoperabilitate. Iată un aspect pe care l-am menționat în această comunicare. Ne referim la faptul că sunt anumite domenii care nu sunt acoperite, există lacune de informație, nu avem informație, de, cum, după cum s-a spus, cu privire la călătorii fără viză care ajung la frontiera externă nu avem informații înainte de sosirea lor. Deci e o lacună pentru paza de coastă, de frontieră și uh, pentru cei de la control. Și de aceea Comisia are intenția de a analiza necesitatea și proporționalitatea ideii de a crea un sistem de autorizare a călătoriilor. Și la fel, mai e obligația de a revizui și de a analiza diferitele regulamente cu privire la sistemele SIS, VIS, EULISA. Suntem în procedura de evaluare și la sfârșitul ei vom vedea. Pentru unele regulamente am identificat necesitatea de a propunere deschiderea regulamentelor pentru a face modificări ca să îmbunătățim uh, sistemele sau funcționarea agențiilor. E vorba și de mandatul și uh, structura și finanțarea programului EOLISA cu gestionarea unui sistem IT la scară largă. cu privire la calitatea datelor. După cum spuneam în introducere, noi avem câteva sisteme și trebuie ca acestea să fie utilizate într-o manieră eficientă. Iar informația înregistrată în aceste sisteme trebuie să fie în conformitate cu nevoile și cu uh, respectarea regulamentului. Să facem tot posibilul pentru ca informația să fie utilizabilă mai târziu deci, să fie compatibile cu specificitățile tehnice și juridice, pentru ca informațiile de aici să poată fi folosite sau refolosite mai târziu, să fim siguri că putem să trecem și la identificarea indivizilor și cum să gestionăm uh, într-un mod uh, cât mai corect aceste date. Deci este foarte important, din perspectiva noastră, să începem să monitorizăm calitatea datelor din EULISA pentru a îmbunătăți utilizarea și eficiența sistemului. În ceea ce privește o potențială dat, bază de date unică pe viitor, ca și punct unic pentru date, e clar că mai întâi trebuie să analizeze fezabilitatea și necesitatea uh, grupului de experți la nivel înalt. E un obiectiv pe termen lung. Este al patrulea obiectiv, iar primul este să creăm o primă interfață, o unică interfață de căutare, apoi în al doilea rând interconectarea sistemelor, în al treilea rând uh, să partajăm anumite sisteme, se, se, um, uh, servicii între sisteme, cum ar fi EFIS, EFIS uh, adică um, sistemul de um, identificare automată a amprentelor și potrivire automată a amprentelor, și apoi posibilitatea de a avea o bază de date mai integrată, deci al patrulea element. Iar în ceea ce privește o bază unică de date, acest lucru nu aduce neapărat uh, o încălcare a protecției datelor. Fiecare bucată de informație este colectată într-un obiectiv anume, într-un sens anume și asociat obiectivul respectiv, iar dacă procesarea datelor uh, rămâne adecvată și proporțională obiectivului, totul este ok. Deci doar dacă se află într-un ghișeu unic de date, nu înseamnă că sensul utilizării datelor se schimbă. Sau dacă e înregistrată data într-un singur sistem, într-o singură bază de date, nu înseamnă că felul de a gestiona data respectivă se schimbă. Sunt norme diferite de retenția datelor care vor uh, rămâne uh, definite, tot în sensul utilizării datelor. Deci dacă există o integrare tehnică, asta nu înseamnă că uh, vrem să schimbăm ceva în ceea ce privește retenția, obiectivul și felul de a manevra datele. So, concerning data protection, I already answered. Yes interoperability doesn't mean that we are mixing up, mixing up, mixing up data coming from... În ceea ce privește amestecarea datelor uh, din diferitele sisteme, sistemele de sistemele care să comunice unele cu altele, în loc să avem uh, schimburi uh, individuale, oferim posibilitatea de a simplifica căutările, iar un utilizator poate uh, lansa căutări în paralel. Și asta pentru a scădea mișcările informațiilor între rețele și uh, sisteme. Pentru asta avem în vedere și interconectivitatea la nivel central între sisteme. Dar respectăm dreptul la acces al utilizatorului. Deci nu schimbăm nimic în ceea ce privește dreptul la acces, E vorba de interconectivitatea la nivel central. Și uh, putem să evităm de dublările utilizării datelor. Deci, în loc să tot copiez aceeași informație și să o registrez în sisteme, ai posibilitatea de a o înregistra o dată pentru diferite utilizări așa cum e prevăzut în diferitele regulamente. Nu mai apar atunci copii ale aceleiași informații, numeroase copii. Deci colectarea și registrarea sunt reduse. În ceea ce privește datele de colectat, Avem grupul la nivel înalt de experți și pentru a identifica ce e disponibil. de dublările, dar și lacunele, pentru ca anumiți călători să nu mai fie în situația de a nici nu fi înregistrați, nici identificați în niciun sistem. Eu sper să fi răspuns, cred că am răspuns la mare parte din întrebări, vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Sulun, pentru răspunsuri, mulțumesc uh, colegilor pentru intervenție. Vom continua reuniunea la ora 3 după amiaza și vă urez uh, un prânz plăcut.